Dear colleagues, Interpreții vă informează că se află în a treia săptămână de conflict social privind noile condiții de muncă impuse în mod unilateral. În ciuda numeroaselor concesii din partea noastră, administrația nu a inițiat niciun contract pentru a rezolva conflictul. Interpreții din mai multe cabine în această reuniune au fost rechiziționați și sunt obligați să muncească, ceea ce pentru noi reprezintă o încălcare a dreptului de grevă al interpreților și o discriminare față de anumite limbi și anumiți deputați. Din solidaritate, cealaltă cabină a decis să nu recurgă la întreruperea muncii prevăzută pentru astăzi. Regretăm să vă informăm că interpretarea se va opri cel mai târziu la orele 18.30, conform programului. Vă mulțumim pentru atenție. I would like to inform you that uh, interpreters would like would like to make a statement now. So could those of you who are sitting here, could you just put your info? Doamna președintă, ce, vă rog să, puneți, să vă puneți căștile pentru a putea asculta declarația interpreților pe care o repetăm. Vă informăm că ne aflăm în a treia săptămână de conflict social privind noile condiții de muncă impuse în mod unilateral. În ciuda numeroaselor concesii din partea noastră, administrația nu a inițiat niciun contact pentru a rezolva conflictul. Interpreții din mai multe cabine din această reuniune au fost rechiziționați și sunt obligați să muncească, ceea ce pentru noi reprezintă o încălcare a dreptului de grevă al interpreților și o discriminare față de anumite limbi și anumiți deputați. Din solidaritate, celelalte cabine au decis să nu recurgă la întreruperea muncii prevăzută pentru astăzi. Regretăm să vă informăm că interpretarea se va opri cel mai târziu la orele 18.30, conform programului. Vă mulțumim pentru atenție. I would like to welcome wholeheartedly, um... Bună ziua, vreau să urez uh, bun venit doamnei Monica Panayotova, care a, s-a ocupat pe parcursul președinției bulgare de câteva dosare foarte sensibile pentru AFCO și a reușit să le ducă mai departe, așa că fără să mai uh, pierdem vremea, o să-i dau cuvântul și apoi uh, colegii vă vor uh, face observații și vă vor pune întrebări. Mulțumesc, doamna Hübner, onorați membrii Parlamentului European, membrii Comisiei AFCO. Mă bucur să fiu din nou în fața dumneavoastră. Când eram aici acum șase luni, în ianuarie, Bulgaria începea prima președinție rotativă și la momentul respectiv am uh, împărtășit ideea că trăim uh, vremuri interesante când trebuie să luăm decizii inspirate și complexe cu privire la viitorul proiectului european. Uh, pe parcursul acestor șase luni am lucrat mai mult de 180, la mai mult de 180 de dosare, multe dintre ele împreună cu dumneavoastră, membrii Parlamentului European, și am reușit să punem în aplicare majoritatea obiectivelor pe care le-am stabilit în programul președinției. Astăzi aș vrea să mă concentrez uh, și să vă atrag atenția asupra câtorva puncte Uh, importante, câteva domenii în care am reușit să facem progrese. Iar apoi voi vorbi despre dosarele AFCO pe care le-am dezbătut împreună. Deci uh, am să subliniez câteva dintre domeniile importante în care am făcut progrese. Domeniul digitali- Europa Digitală, pentru că digitalizarea deschide numeroase uși um, de care pentru a profita trebuie să ne pregătim industria, să ne adaptăm politicile și să creăm infrastructura necesară de telecomunicații. Grație acordului politic uh, cu privire la serviciile audiovizuale media, uh, directiva Uh, respectivă și codul comunicațiilor electronice europene, suntem acum cu un pas mai aproape de, com- de finalizarea pieței uh, unice digitale în Europa. În domeniul Europei Sociale am uh, discutat directiva privind delegarea lucrătorilor, uh, care aduce legislația europeană mai aproape de noile evoluții din piața muncii, pentru a și uh, de asemenea am uh, lucrat pe mm, obiectivul comun de a îmbunătăți protecția lucrătorilor pentru a garanta libertatea de a furniza servicii pe piața unică. Am lucrat intensiv pe pilonul social, la Coreper, în dosare precum echilibrul între muncă și viață, regulamentul 883 și uh, condițiile de lucru transparente și predictibile. În domeniul Uniunii Bancare, în care Președinția bulgară a reușit să facă progrese remarcabile prin negocierea pachetului bancar. Am uh, reușit să identificăm măsuri menite să reducă riscurile din sectorul bancar și să garanteze că băncile europene sunt mai puternice și mai bine supravegheate. În domeniul Uniunii Apărării am uh, obținut un acord între colegiuitori, uh, sprijinit la nivel de ambasadori, în legătură cu programul european industrial pentru apărare, care este prima inițiativă de acest uh, tip uh, pentru și am lansat un pilot program pentru fondul de apărare european. Am să menționez și perspectiva europeană și conectivitatea cu Balcanii de Vest, uh, o prioritate specifică a președinției bulgare și una pentru care președinția noastră va fi uh, ținută minte datorită perspectivei uh, diferite în ceea ce privește reafirmarea perspectivei europene în această regiune și lansării inițiativelor concrete și vizibile de a îmbunătăți conectivitatea fizică și umană în beneficiul cetățenilor și al companiilor europene și a celor din regiune. Cred că prin declarația de la Sofia și prin agenda priorităților de la Sofia, Summitul UE uh, Balcanii de Vest de la Sofia și-a îndeplinit uh, obiectivele de a motiva fiecare țară din această regiune să continue progresele către, și uh, progresele um, către integrarea europeană și să simtă sprijinul pe calea europeană din partea partenerilor UE. Mă bucur să spun că am avut uh, și priorități comune pe termen lung împreună cu colegii din Austria, România și Croația. Când am început, uh, am avut o agendă foarte dinamică, de aceea ne-am bazat foarte mult pe relații bune interinstituționale și pe o abordare deschisă și colaborativă împreună cu Parlamentul și cu Comisia Europeană. Cu sprijinul dumneavoastră, cu sprijinul membrilor Parlamentului European, uh, am uh, reușit să ne ținem de cuvânt și să livrăm rezultate concrete pentru cetățenii europeni. Cât privește dosarele AFCO, am avut uh, multe pe ordinea noastră de lucru și în ciuda faptului că aceste dosare sunt foarte tehnice și foarte complexe din punct de vedere juridic, am reușit să subliniem faptul că acestea au o importanță majoră în ceea ce privește democrația participativă în Uniune și legitimitatea democratică a politicilor sale. Sunt uh, câteva instrumente cheie pentru uh, atingerea obiectivelor noastre, și anume o Europa care se concentrează pe cetățeni și este motivată de cetățenii săi. <clears throat> nu trebuie să pierdem uh, ocazia de a comunica, uh, de a aduce plus valoare acestor inițiative legislative pentru ca ele să însemne cât mai mult pentru cetățeni. Astăzi, uh, președinția bulgară vă poate spune că am organizat toate dosarele pe trei direcții principale, pe trei capitole. E vorba de uh, Uh, alegerile europarlamentare care se apropie, implicarea cetățenilor și a treia direcție, probleme generale instituționale. Să începem cu dosarele legate de alegerile europarlamentare. Am reușit să închidem patru dosare din această zonă, ceea ce ne-a permis să ne concentrăm pe esență în dialogul privind europarlamentarele care se apropie, dezbateri reale, discuții cu cetățenii europeni pe politici care să răspundă preocupărilor și așteptărilor lor. Cât privește statutul și finanțarea partidelor politice europene, am reușit să finalizăm negocierile pentru o importantă reformă a acestui sector. Ne-am uh, asigurat că fondurile europene care vor fi alocate partidelor politice europene vor corespunde nevoilor cetățenilor europeni. Noile reguli vor putea fi implementate de îndată ce partidele vor începe să solicite fondurile pentru următorul an financiar. acest regulament, sunt sigură, va aduce mult mai mult uh, corectitudine în finanțare și va contribui la creșterea transparenței și la limitarea neregulilor înregistrate înaintea alegerilor. Decizia oficială este așteptată uh, la Consiliul European până la sfârșitul acestei luni, astfel încât să ne asigurăm că după Brexit uh, va exista o realocare a locurilor parlamentare corectă, care urmează principii obiective și care respectă tratatul de funcționare al Uniunii. Astfel încât, de, în același timp, niciun stat membru să nu piardă locuri în Parlamentul European. Și nicio țară membră să nu fie subreprezentată în uh, reprezentarea sa la Parlamentul European. S-a stabilit și data următoarelor europarlamentare, 23-26 mai 2019. Consiliul, în decizia, în decizia sa, reflectă preferințele Parlamentului. Această decizie permite pregătirea eficientă a alegerilor în toate statele membre, în conformitate cu aranjamentele constituționale din fiecare stat membru și mm, stabilește un cadru clar de timp pentru pregătirea și pentru uh, desfășurarea campaniilor electorale care se concentrează pe aducerea cetățenilor mai aproape de Uniune. Cât privește reforma legii electorale europene, vă reamintesc că am discutat uh, acest lucru în februarie la Strasbourg și, așa cum am spus în uh, dezbaterea plenară, suntem conștienți de urgența um, probleme, dată fiind apropierea alegerilor, dar în același timp uh, am exprimat uh, angajamentul nostru de a găsi un acord în Consiliu privind acele probleme uh, pe care um, delegații la, adică reprezentanții la Consiliu le găsesc cele mai ușor de convenit. Nu a fost ușor, dar acum sunt mulțumită să spun că Actualizarea, modernizarea legii electorale a fost convenită în unanimitate la Coreperul din 7 iunie. Președinția bulgară bazată pe activitatea uh, mai multor președinții succesive precedente, Uh, s-a concentrat pe creșterea participării cetățenești în alegerile europarlamentare, pe creșterea conștientizării și pe prevenirea uh, neregulilor la vot. Credem că acest lucru va crește eficiența sistemului pentru desfășurarea alegerilor europene și pentru funcționarea Parlamentului European. Sperăm că Parlamentul European își va da uh, acordul astfel încât uh, schimbările să poată fi aplicate încă de la următoarele alegeri. Acum trec la dosarele care contribuie la creșterea participării cetățenești și a supravegherii, monitorizării de către cetățenii activității la nivel european. Îmi face mare plăcere să anunț că propunerea de compromis privind uh, acest dosar, inițiativa cetățenească europeană, a, uh, se bucură de sprijin unanim la Coreperul din 7 iunie. Următoarea marți, ministrii vor adopta abordarea generală în Consiliul Afaceri Generale și după aceea va urma o, o declarație comună. Deci, iată, suntem foarte mulțumiți. Astăzi, nu întâmplător, poate comitetul nostru a votat uh, raportul domnului uh, Șoflin și mă bucur că până la sfârșitul președinției noastre ambele instituții vor fi în măsură să pornească negocierile tripartite. Problema, deci, nu mai este în uh, mâinile noastre ale președinției bulgare, dar sunt încrezătoare că succesorii noștri de la președinția austriacă vor continua pe un drum constructiv cu scopul de a ajunge la un acord până la sfârșitul anului. Am avut de asemenea plăcerea să menționăm în discuțiile cu domnul Schöflin cu ocazia uh, zilei uh, cu privire uh, în, în, cu ocazia zilei uh, inițiativei cetățenești europene uh, că acest, um, acest instrument este foarte important pentru apropierea cetățenilor de Uniune. De aceea este nevoie de mai multe îmbunătățiri pentru a face mai prietenos uh, și mai accesibil uh, uh, pentru cetățeni uh, forul uh, european de conducere. Apoi, uh, registrul de transparență. La începutul președinției în ianuarie am început negocierile între instituțiile noastre la nivel tehnic și politic. Deci negocierile interinstituționale au uh, demarat, iar uh, în spirit de cooperare, președinția a explorat posibilitățile de a spori pe mai departe nivelul de angajament al Consiliului respectând în același timp dorința celor 28 de state membre în legătură cu mandatul acordat. Am reușit să avansăm către un angajament politic prin elaborarea unei uh, declarații politice comune care a fost sprijinită de vasta majoritate a statelor membre, în ciuda dificultăților am găsit însă un ton constructiv al discuțiilor și la întâlnirea politică de la Strasburg de săptămâna trecută. În continuare, vom căuta soluții legale solide, ținând cont de natura celor trei instituții și sunt sigură că colegii austrieși vor continua să ducă mai departe acest dosar. Acum, în legătură cu problemele generale instituționale. Consiliul a adoptat un, uh, o abordare generală parțială în legătură cu uh, alinierea PRAC. Trialul este planificat să înceapă la sfârșitul acestei uh, președinții. Pe de altă parte, președinția bulgară s-a angajat în negocieri uh, intensive privind uh, Uh, criteriile de delimitare clară între actele delegate și cele de punere în aplicare. Colegii din Austria vor uh, duce mai departe acest dosar. La dreptul de anchetă al Parlamentului European, pe 14 iunie am avut o întâlnire foarte fructuoasă cu doamna Hübner uh, și uh, domnul uh, Jorge Tondo. Raportorul a prezentat uh, documentul său neoficial și vă pot asigura că Consiliul va continua să lucreze constructiv la acest dosar. După cum spuneam, este mai degrabă o problemă complexă și sensibilă din punct de vedere politică, ce merită o examinare mai aprofundată. Sunt sigură că președinția austriacă va face toate eforturile să ducă acest dosar mai departe. În încheiere, Dați-mi voie să spun că realizările noastre arată că am făcut tot posibilul să ducem mai departe sarcina primită de la președinția anterioară. Nici o președinție însă nu reușește singură și de aceea suntem foarte recunoscători pentru sprijinul uh, oferit și pentru dimensiunea parlamentară a președinției bulgare. Vreau de asemenea să profit de ocazie pentru a-mi exprima și pe această cale gratitudinea către uh, dumneavoastră, uh, Natalia, uh, Elena, toți cei din reprezentanța permanență a Bulgariei la Bruxelles, Secretariatul General, Juliet, și aș vrea să-mi exprim de asemenea recunoștința pentru doamna Hübner, pentru toți membrii Comisiei AFCO pentru o abordare foarte pozitivă, pentru deschidere, înțelegere și cooperare, care corespund spiritului președinției noastre, care este uniți, suntem puternici. Mulțumesc! Well... Domnul Șeflin, îți mulțumesc, Danuta. Aș dori să vă felicit pentru activitatea intensă pe care ați avut-o. Cred că um, vă puteți bucura în curând de o odihna bine meritată la sfârșitul președinției dumneavoastră și aș dori să mulțumesc personal pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat inițiative cetăță- cetățenești europene. care urmează să treacă prin plenară și apoi ștafeta va fi preluată de președinția austriacă și să sperăm că acest dosar va fi încheiat până la sfârșitul acestui an. Aș dori să mă refer la o serie de chestiuni menționate de dumneavoastră, cele care țin de guvernanță, competența principală a comisiei noastre, de altfel. V-ați referit la Europa Digitală. Ați putea să ne spuneți mai multe lucruri despre chestiunile legate de sfera privată care apar uh, în contextul acestei digitalizări, mai ales uh, drepturi individuale și în acest context? A, a avut vreun rol chestiunea știrilor false și cum putem să ne apărăm în fața diferitelor discursuri narrative care sunt promovate prin mijloace propagandistice? Aceasta ar fi prima mea întrebare. A doua întrebare se referă la evoluțiile noi din domeniul apărării. Din punctul meu de vedere, un domeniu foarte important și aș dori să întreb care sunt măsurile de control, de monitorizare prevăzute, tocmai pentru că este o nouă arie de interes pentru Uniunea Europeană. Este, prevă, este prevăzut un control parlamentar al măsurilor în acest domeniu, la apărării. Și apoi, Ați menționat și am văzut uh, aceste cuvinte, conectivi, conectivitatea țărilor din Balcanii de Vest. Ce înseamnă în acest context conectivitatea? Eu cred că pot, eu înțeleg ce înseamnă conectivitatea, însă înseamnă că sunt uh, conectat cu țările din Balcanii, de, din Balcanii Occidentali în moduri uh, care nu erau posibile înainte. Uh, este vorba de conectivitate deci, între cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și, Balcani, și țările din Balcanii Occidentali sau doar uh, în, între țările respective. Este vorba de mm, soluționarea litigiilor uh, existente. Cred că toată lumea știe la ce mă refer. Pentru că mm, există și uh, o relevanță a guvernanței când vine vorba de conectivitate. Uh, doamna președinte. Sper că această conectivitate nu înlocuiește, de fapt, uh, extinderea. Ramon. Era ministra. Mulțumesc, uh, doamna ministru, mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să vă mulțumesc numele grupului S&D pentru că, după părerea noastră, președinția bulgară a avut o o atitudine foarte harnică și a fost foarte harnică și a obținut uh, rezultate importante, nu numai uh, în uh, domeniile noastre de competență, s-au încheiat și acorduri, de chiar săptămâna trecută, pachetul energiei regenerabile, foarte important, Cred că avem cu toții senzația, doamnă ministru, că președinția bulgară a muncit din greu și a obținut uh, succese mari. Vreau totuși să ridic câteva aspecte de ordin politic care nu țin neapărat de munca dumneavoastră, cât, cât um, cu ce face Consiliul în ultima perioadă, după părerea noastră. La Parlament se consideră că există subiecte foarte importante blocate la Consiliu. E drept că este o consecință a diferențelor între țări. Da, așa e Europa. Dar e vorba de chestiuni care uh, se necrozează, ca să zic așa. De pildă migrația. Am auzit acum că președintele Juncker a convocat o reuniune urgentă duminica asta dar vreau să vă spun că suntem pe marginea prăpastiei. Consiliul, iar dumneavoastră ați avut președinția Consiliului, după părerea mea, trebuie să-și dea seama că în Parlamentul European îi se reproșează faptul că sunt paralizate subiecte importante. Am dat un exemplu. Uniunea economică și monetară este alt subiect sau chestiunile fiscale la Comisia Tax, unde participăm unii dintre noi, e, suntem foarte dezamăgiți pe bună dreptate, fiindcă toate propunerile de combaterea fraudei fiscale și a concurenței neloiale între state este paralizată. Mă rog, voiam să vă spun, deci, să profit de această ocazie de a vă avea alături de noi pentru a exprima părerea cu privire la aceste subiecte. Apoi, cu privire la subiectul cel mai important al Comisiei AFCO, e drept că capitolul electoral a fost un bloc important. Pe de o parte, legea partidelor politice, datele, alcătuirea Parlamentului și, nu în ultimul rând, legea electorală. Dar vreau să vă spun că Parlamentul și-a exprimat niște cereri care au legătură cu caracterul democratic al uh, campaniei electorale care nu au fost reținute cu privire la candidat sau cu privire la alegerea președintelui Comisiei. Noi, la, în Parlamentul European, am dorit să fie Parlamentul European uh, instituția care alege um, președintele Comisiei. Altul de Consiliu, da. Dar noi vrem să stabilim aici un principiu la care nu vrem să renunțăm. Și nu în ultimul rând, doamna ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea de săptămâna trecută despre dreptul de anchetă al Parlamentului European. Vreau să vă spun că mai așteptăm președinția austriacă. Așteptăm, ca să zic așa, ca Consiliul să dea dovadă de o atitudine bazată pe dialog privind acest subiect care, chiar dacă nu am avut bunăvoință până acum, nu s-a finalizat cu succes. Mulțumesc, dragi colegi! Mai avem doar trei întrebări pentru întrebarea domnului Gigol și pentru răspunsurile din partea domnului ministru, deci îl rog pe Sven să fie foarte succint. Um, uh, I have... Foarte succint. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc, doamna ministru. Am două întrebări scurte și precise. În contextul Bună ziua, aici sunt. În contextul negocierilor pentru registrul de transparență am aflat că 20 de state membre și au declarat uh, disponibilitatea în fața președinției să facă obiectul acestui registru de transparență în scopul înregistrării reuniunilor în, în care sunt uh, înregistrați, uh, înregistrate părțile interesate. Este un pas mare înainte și uh, ați putea să ne spuneți care sunt cele 20 de state membre care sunt dispuse sau poate, pentru că nu avem foarte mult timp, să ne numiți doar cele 8 state membre care nu au dorit să se angajeze în acest sens. Și apoi, în raportul meu privind transparența și controlul democratic, uh, ceream Consiliului să elaboreze un cont, cod de conduită pentru membrii săi. S-au înregistrat progrese din acest punct de vedere pentru că un asemenea cod de conduită există și în celelalte instituții europene. Consider că este timpul să apară un asemenea cod de conduită și pentru Consiliu. Mulțumesc, doamnă ministru. V-aș fi pus la dispoziție mai mult uh, timp, însă acesta este timpul de care dispunem. Cred că am depășit mandatul dumneavoastră cu întrebările noastre, dar oricum o să vă dau cuvântul. O să încep răspunzând uh, întrebărilor domnului Șoflin din punctul de vedere al Europei Digitale, Uniunii de Apărare, mm, monitorizarea acestui domeniu al apărării și conectivitatea cu țările din Balcanii Occidentali. În ceea ce privește Europa Digitală, am lucrat foarte mult pe dosarele deja menționate în uh, intervenția mea, tocmai pentru a ne apropia și mai mult de completarea pieței unice digitale, pentru că este foarte important, această piață unică digitală este foarte importantă pentru că Uniunea Europeană se poate facă mm, față noilor realități, provocărilor reprezentate de noua revoluție digitală, industrială. Am registrat progrese importante în legătură cu codul electronic și în contextul BEREC privind uh, directiva serviciilor uh, audiovizuale și în ceea ce privește știrile false, știți că s-a creat un grup special de experți în urma unei inițiative a doamnei comisar Gabriel, un grup de experți care se ocupă de acest subiect. Și, de fapt, liderii europeni la Sofia au discutat uh, o, o gamă largă de chestiuni uh, din domeniul digital și importanța inovării și importanța digitalizării pentru a construi și mai mult economia uh, europeană bazată pe date prin garantarea concomitentă a unor înalte standarde și prin stimularea investițiilor în uh, tehnologii inovatoare și concluziile Consiliului din iunie, de fapt, vor reflecta toate uh, concluziile acestei dezbateri importante. În termen de apărare, era inimaginabil în urmă cu 10 ani că ar fi posibil să se înregistreze asemenea progrese decât în, în acest domeniu. Mi-aduc aminte de uh, discuțiile pur, uh, purtate în Parlamentul European, când în Comisia SEDE s-a purtat această dezbatere, se discuta despre viitorul Europei, despre o Europa mai mult sau mai puțin integrată. Acum avem rezultate congre- uh, concrete. PESCO, proiecte comune între statele membre, există acordul convenit cu Parlamentul European privind programul uh, european de dezvoltare în domeniul industriei apărării, ceea ce va permite uh, demararea Fondului European pentru Apărare și în ceea ce privește resursele financiare, o mare parte dintre acestea vor proveni de la bugetul european și cred că logica respectată va fi aceeași respectată pentru absorpția restului fondurilor uh, europene. Fiecare comisie parlamentară, bucurându-se de propriile um, competențe și de propria expertiză în domeniul respectiv. Oricum, controlul parlamentar al finanțării europene pe plan național și pe plan european este extrem de important pentru a ne asigura că fiecare euro din fondurile europene este cheltuit într-un mod adecvat, pentru că astfel cetățenii uh, vor avea încredere în uh, politicile europene. În ceea ce privește conectivitatea țărilor din Balcanii Occidentali, pentru noi a fost extrem de important să nu ne axăm doar pe perspectiva europeană în sine și în, în diferitele etape ale negocierilor tocmai pentru că există șase țări din rândul așa numitelor uh, state din Balcanii Occidentali care se află în uh, etape diferite pe calea lor de aderare la Uniunea Europeană și este foarte important să le motivăm în continuare să înregistreze progrese uh, permanente. Știți că Abordarea noastră este una care pleacă de la merite și agenda Uniunii Europene este o agenda a reformelor și pentru noi a fost uh, important să elaborăm proiecte concrete care să oferă rezultate vizibile cetățenilor, mediului de afaceri, care să aibă un impact mai mare, proiecte care să funcționeze ca o motivare a ulterioarelor reforme necesare în această regiune. Din punctul de vedere al conectivității, ne-am concentrat eforturile, de exemplu, pe conectivitatea în domeniul energetic, în domeniul uh, transportului, în domeniul educației, interconectivitate între oameni și puteți să vedeți, de fapt, întreaga gamă a, a proiectelor concrete în așa numita Um, agendă de priorități de la Sofia, care este anexată declarației adoptate în capitala Bulgariei și pentru a avansa cu propunerile făcute, deja din 17 mai am început cu o semnare, prin semnarea unui memorandum de înțelegere între Banca Europeană de Investiții și Republica uh, Serbia, Apoi o declarație comună privind uh, interconectarea cu gaze naturale între Bulgaria și Republica Serbia, de asemenea și sprijinirea mm, agenței digitale în regiune. În ceea ce privește întrebările domnului Atondo, vă mulțumesc pentru cuvintele amabile, pentru feedback-ul pozitiv. Am luat notă de poziția dumneavoastră, însă știți că acest uh, subiect nu mai depinde acum de președinția. Aveți dreptate că am reușit să progresăm mult în uh, pachetul, pe pachetul energetic. În această dimineață, la ora 4.30, uh, negociam și am reușit să ajungem la acord politic în ceea ce privește eficiența energetică, în ceea ce privește directiva privind sursele regenerabile Um, de energie, în ceea ce privește guvernanța și ACER. Registrul, registrul um, transparenței, știți că um, președinția trebuie să se pronunțe în numele tuturor celor 28 de state membre, deci nu pot să vă uh, spun care sunt uh, cele 8 state membre care trebuie să mai fie convinse să devină parte semnatar acestei declarații, însă este un proces în desfășurare. Și dacă se ajunge dacă toate cele trei instituții se află pe picior de egalitate, cred că și aceste 8 state membre vor putea fi uh, Uh, convinsă. Este important să înregistrăm în continuare progrese pe parcursul președinției austriece și cel mai important lucru este ca cele trei um, instituții să aibă voința necesară pentru a merge înainte pe acest uh, subiect. Când vine vorba de codul de conduită, cred că este prea devreme să mă pronunț, pentru că acum discutăm domeniul de aplicare pentru registrul transparenței și apoi, în contextul discuțiilor privind arhitectura legală a, a, a acestuia, vom avea ocazia să discutăm și codul de conduită. Și cred că mai mult sau mai puțin am reușit să vă răspund acestor întrebări și vă mulțumesc pentru cooperare. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Cred că în numele colegilor uh, recunoaștem și Vă felicităm pentru munca dumneavoastră, vă mulțumim pentru atitudinea deschisă față de Parlamentul European. Știm că pentru prima dată Bulgaria a deținut președinția Uniunii Europene. Uh, vă mulțumesc pentru succesul acestea și toate cele bune din partea noastră. And I, hope this is the integer. Yes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 Uh, Dragi colegi, nu avem foarte mult timp la dispoziție. Aș dori să vă rog pe cei care luați cuvântul, dacă veți avea intervenții prea lungi, uh, pentru întrebări nu vom avea suficient timp pentru răspunsuri. Aș dori să mulțumesc uh, vicepreședintelui Comisiei că a găsit timp în agenda sa pentru această reuniune a Comisiei AFCO. Vă dau cuvântul pentru introducere, după care o să trecem la o rundă de întrebări. Mulțumesc foarte mult. Cred că vorbiți de ora 16.45, 6.45. Da, de fapt, da, asta se corectă, doamnă președinte. Mulțumesc foarte mult pentru această invitație, care vine la momentul oportun fiindcă trebuie să ne ținem de promisiuni, promisiunile făcute în perioada preelectorală anterioară. Acestea fiind spuse, vreau să vă spun că s-au îmbunătățit regulile în ceea ce privește partidele europene și că decizia privind Uh, alcătuirea Parlamentului European și reforma limitată, reforma electorală limitată, merge mai departe. Parlamentul, Consiliul și Comisia trebuie să se angajeze să aibă un registru tripartit în afară de, înainte de alegerile europene în ceea ce privește transparența. Uh, Sunt în continuare de părere că acest registru obligatoriu este necesar pentru a se aplica acest principiu simplu. Dacă nu te înregistrezi, nu te întâlnești cu decizionarii, asta dacă ești lobbyist. Astfel, înscrierea în registru va de deveni o condiție sine qua non pentru a face lobby la cele trei instituții. Acesta este miezul propunerii comisiei. Comisia a aplicat deja acest principiu de aplică deja principiul de patru ani și funcționează cum trebuie. Acum trebuie ca celelalte două instituții să ne urmeze exemplul. Ceea ce înseamnă că aici trebuie să intre întâlnirea ale membrilor Parlamentului și a președinției Consiliului, cel puțin așa, așa ne-am dorit noi să arate lucrurile. Asta nu intră în mandatul de negociere nici al Parlamentului, nici al Consiliului. Ne-am întâlnit data trecută pe 12 iunie, în cadrul negocierilor de atunci, cele trei instituții s-au angajat uh, împreună să facă progres pe această cale și sper că asta ne va permite să împingem mai departe negocierile, să nu pierdem put- ocazia de a da un imbold transparenței pe care o așteaptă de la noi cetățenii pe bună toate. Și vreau să vă spun că eu, ca fost uh, al, parlamentar ales. Eu am fost parlamentar de șase ori în Parlamentul uh, olandez. Am avut șase mandate. Transparența este foarte importantă, să, să arăți transparent cu cine te întâlnești, care sunt interesele uh, și trebuie să înregistrez toate acest lucruri și toate astea nu mi-au dat niciodată sentimentul că uh, mă împiedică cineva să mă întâlnesc cu electoratul, cu alegătorii mei. Eu provin din, din regiunea mea de unde provin eu, trebuie să fii Uh, să fii foarte, uh, să poți fi atins de alegători. Asta alegătorii vreau să te aibă aproape, să, atât de aproape încât să te poată atinge. Oamenii știau unde se pot întâlni cu mine. Aveam uh, un anumit orar în care mă întâlneam cu oricine, dar întotdeauna a fost foarte meticulos. Dacă vrea să întrească cineva cu uh, mine în, în ceea ce o chestiune din procesul legislativ, eu înregistram. Treceam într-un registru această întâlnire și o făceam publică, făceam public aceste informații. Și vreau să vă spun despre experiența mea. Nu m-am simțit niciodată limita, niciodată constrâns um, în funcția de reprezentant ales de această obligație autoimpusă în cazul meu. Vreau să vă împărtășesc această experiență. Bineînțeles, dumneavoastră sunteți suveran, puteți să hotărâți uh, uh, cum doriți în, acest, uh, în această privință. Dar sper să putem înregistra progres. În ceea ce protecția denunțătorilor, uh, că o chestiune care devine din ce în ce mai relevantă în discuția privind transparența pe 23 aprilie, Comisia a propus consolidarea acestei protecții la nivel european. Cred că asta este foarte important pentru o mai bună aplicare a legislației europene, pentru a asigura o piață unică echitabilă, pentru a combate frauda și corupția și pentru a apăra libertatea de exprimare și libertatea mass media. Și pentru jurnalist este important să știe că persoana care vine la ei pentru a discuta, pentru a da informații cu privire la un subiect de interes public, această persoană va fi protejată de lege mai apoi. Și am propus uh, standarde minime înalte de protecție a denunțătorilor care atrag atenția asupra um, activităților ilegale pentru că um, interesele, pentru că prin aceste informații uh, Um, denunțătorii se pun într-o situație vulnerabilă și trebuie apărați pentru că ei apără interesele Uniunii Europene. Și rog Parlamentul să facem ceva pentru a fin- finaliza uh, acest dosar în cadrul mandatului, prea sfârșitul mandatului. În ceea ce privește inițiativa cetățenească, mă bucur foarte mult că s-a înregistrat progres și vreau să mulțumesc domnului Schöpfling pentru cooperarea strânsă de care dovadă. Și noi avem obiective ambițioase ca și dumneavoastră. Dorim ca această inițiativă să fie mai accesibilă, mai simplificată și mai ușor de folosit pentru organizații și, uh, și suporte to- toți um, cetățenii ar trebui să aibă acces la această inițiativă, indiferent unde locuiesc și, a, și pentru, pentru asta ar trebui să existe un sistem central de strângerea se, uh, semnăturilor și de folosirea identifică- a um, identificării electronice. De asta avem nevoie pentru uh, a trece într-o nouă etapă. Pentru asta e nevoie să facem mai multe în ceea ce este inițiativa cetățenească. Eu vreau să vă spun că um, în momentul în care inițiativă că inițiativele care au strâns un milion de semnături au avut un impact asupra uh, politicilor. Deci, în ceea ce privește apa potabilă sau um, în, din domeniul alimentar, Acestea au dovedit uh, importanța pe care o joacă, deci a venit vremea să finalizăm și acest dosar. În ceea ce privește sediul agențiilor des- descentralizate, asta este una dintre consecințele Brexitului. Unele dintre statele membre au trebuit să așa aleagă noi sedii pentru agențiile care își au la ora actuală sediul în Marea Britanie până la uh, 30 13 martie anul viitor, uh, acestea să se poată muta la Paris, Amsterdam, de pildă. Uh, și uh, mutarea în, în um, condiții atât de uh, grăbite este fără precedent și procedura de alegere a noilor uh, sedii, precum și procedura de confirmare, precum și asta pentru a, a, pentru a da siguranță juridică agențiilor, a fost foarte nevoioasă. Am înțeles că Parlamentul dorește să fie implicat în procesul de selecție. Dar Parlamentul și Consiliul trebuie să hotărască asta. După cum știți, Comisia nu a propus niciodată sediile agențiilor. Uh, noi dorim, uh, pentru noi este important să se finalizeze acest dosar înainte uh, de... Pentru noi, încercarea de a se finaliza acest uh, dosar cât mai devreme poate să dăuneze procesul de mutare. Trebuie să fie asigurat personalul uh, din aceste agenții că vor fi sprijiniți în momentul în care își urmează șefii și se mută într-un sediu nou. Deci vă rog să finalizați uh, dosarul legislativ privind agențiile de la Londra cât mai repede cu putință. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule uh, vicepreședinte, și dau cuvântul lui George. Mulțumesc, Danuta. Bun venit, uh, domnule prim vicepreședinte, în numele PPE-ului și vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte exprimate uh, despre inițiativa cetățenească. Am avut o cooperare într-adevăr foarte bună, motiv pentru care vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră și echipei dumneavoastră. Vreau să vă întreb însă un lucru. Nu e o întrebare ușoară. Sunt uh, de acord că denunțătorii trebuie să fie protejați, într-adevăr, dar se scapă din vedere un lucru de fapt, două lucruri. Cum poți să protejezi pe cineva de... Cum poți să, să, să, cum să ne protejăm de informații malițioase? Și apoi, um, și, asta, și aici intră în discuție știrile false, fake news, și ce control avem față de cei, uh, pentru cei care evaluează informațiile? Poate că vedeți uh, un debat. Informațiile sunt tot timpul nesigure, există zone cenușii. Dar există situații, ar putea exista situații, bineînțeles, în care cineva spune eu sunt denunțător și uh, s-a, cred că s-a comis nu știu ce caz de fraudă, dar se pare că această informație se, ofer, se oferă malițios, cu reavoință și poate cineva este pus în pericol sau ce facem în astfel situații. Trebuie să intre și acest element în cazul procesului um, pentru a putea garanta legitimitatea acestei instituții a denunțătorilor. Și asta a fost întrebarea mea. Mulțumesc foarte mult. Din partea socialiștilor, Mercedes, vrei să iei cuvântul sau poate altcineva? Mulțumesc, uh, domnule președinte. Coordonatorul nu e aici, de, nu, nu prea știm cine trebuie să vorbească în numele grupului nostru. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule vicepreședinte, pentru prezența alături de noi. Acum, pe final de mandat, Trebuie să ne gândim la foarte multe lucruri, legea electorală, de pildă, trebuie să finalizăm acest dosar. Și uh, inițiativa cetățenească și așa mai departe. Avem și unele rapoarte de punere în aplicare, printre care unul de care mă ocup eu, este vorba despre control politic al Parlamentului European asupra Comisiei, deci toate regulamentele aferente și cum funcționează ele și rapoartele de punere în aplicare și domnul Lamasur, de pildă. Mă rog, nu vreau să vorbesc în numele lui. Se ocupă de un alt subiect important. E vorba de aplicarea practică a cooperării sporite și modul în care funcționează, care este structura cooperării sporite. Un alt subiect este de important, care probabil va fi analizat în profunzime pentru a folosi mai bine tratatele dar și având în vedere o viitoare reformă a tratatelor. Acum, în ceea ce privește uh, controlul Parlamentului asupra Comisiei. Nu am mult timp, ar fi multe de spus, dar vreau să vă întreb, din experiența dumneavoastră, există cumva aspecte care, după părerea dumneavoastră, fie sunt excesive, fie lasă de dorit? În ceea ce privește capacitatea de monitorizare sau control. Și în ceea ce privește celălalt subiect, abia am început activitatea, nu pot uh, să fac un comentariu, dar cum percepeți dumneavoastră această problemă? Din experiența dumneavoastră, pentru că pentru prima dată președintele Juncker a spus limpede că Parlamentul este izvorul legitimității democratice. Și da, nu a existat o legătură strânsă, dar poate nu s-a spus suficient despre aceste competențe de a monitoriza și de a menține control, Ceea ce privește reglementările cu privire la agenții. Sunt de acord că situația actuală a celor două agenții care trebuie să se mute este destul de grea. S-a hotărât ex mod expres că par- Parlamentul este colegiuitor. Poate că puteam să analizăm mai devreme această situație. Parlamentul a sosit uh, mai târziu și dintr-o dată a trebuit să-și asume răspunderi care nu-i reveneau, ținând cont și de faptul că modul în care s-au făcut alegerile sediilor nu era foarte transparent, nu a fost foarte transparent. Iată de ce am uh, redactat, am început un raport care ar trebui să limpezească astfel de situații pe viitor. Deci, dacă avem o agenție nouă, ce trebuie să găsească un sediu undeva, o agenție a muncii, de pildă, care, să, care reglementează piața muncii, de pildă. Noi am vrea să facem propuneri care să facă parte din structură, deci să, să țină cont de ele exante. Și astfel s-ar fi evitat problemele care au apărut uh, ulterior. Din experiența dumneavoastră, poate ați putea să ne faceți unele sugestii. Eu nu sunt raportoare, dar eu sunt uh, una dintre persoanele care au solicitat redactarea acestui raport. Noi ne-am format propria părere pe baza experienței anterioare. Mulțumesc, Sven! Mulțumesc! Bine ați venit, domnule Timmermans. Bine ați revenit. Sunt de acord cu dumneavoastră într totul în ceea ce este registrul transparenței, chiar dacă, mă rog, nu știu dacă mi-ar plăcea să mă atingă alegătorii. Dar poate că asta e mai normal în Olanda. Acum, în ceea ce privește raportul nostru, după cum știți, nu ne-a fost ușor, dar până la urmă raportul meu a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare și, bineînțeles, abia așteptam răspunsul dumneavoastră, fiindcă unele dintre chestiuni vă vizau direct, vizau direct comisia și vreau să vă spun că răspunsul la acest raport din propria inițiativă din partea comisiei, și aici nu mă refer la registrul de transparență, fiindcă asta este o altă chestiune de negociere. Nu intru acolo acum. Dar celelalte aspecte ridicate, vreau să vă spun, în, în legătură cu celelalte aspecte ridicate, răspunsul a fost dezamăgitor. Și vreau să vă spun că uh, niciunul dintre aceste subiecte care au fost deschise cu, o mare, cu majoritate în Parlamentul European și nici deloc controversate, vreau să spun că nu s-a dat niciun semnal din partea Comisiei că se va face un pas înainte pentru a răspunde îngrijorările noastre. Și vreau să vă uh, mă, să, mă, să mă folosesc de acest prilej pentru a vă pune o întrebare cu privire la un subiect foarte important. Este vorba despre etica și despre etica și informațiile cu privire la transparență de către Comisie. Acestea, aceste informații sunt răspândite pe diverse site-uri. Avem un, aveți un site acum care, care, a, care le dă celor care caută informații diverse linkuri pentru alte site-uri, dar nu există niciun loc unde poți obține un acces uh, într-un mod uh, simplu, într-un singur loc, în mod nebirocratic. Comisia este vârf de lanț, în ceea ce privește simplificarea și reducerea birocrației și poate că aici ar mai fi ceva de lucru. Uh, Acum, al doilea rând, este vorba despre codul deontologic al Comisiei. În Carta Albă din 2000, din 2000 Comisia a propus, un, a propus un, o, un comitet de etică comun al instituțiilor europene. Iar Parlamentul a transmis niște semnale că ar fi mai, de, mai degrabă deschis la această idee, la aceasta mai dorește, Comisia să sprijine această propunere și să registreze progres în acest sens. În ceea ce privește combaterea corupției, situația este îngrijorătoare. Am dorit să ne alăturăm Greco și un, un CAC și uh, aceste angajamente pentru un CAC Uh, sunt din 2008 sau pentru Greco din 2012. Dar când vine vorba de procesul de evaluare, de, a, de evaluarea corupției, pentru a ne alătura acestor uh, organizații, suntem încă departe. Ne puteți spune când vom avea niște rezultate, când vom putea să avem uh, să ni se evalueze propriile proceduri în ceea ce privește corupția și în ceea ce privește corupția statele membre, am constatat asta la în semestrul european uh, și din recomandările pe țară. M-am bucurat că s-a făcut referire la acest lucru, dar lipsește o evaluare publică a uh, statelor membre în ceea ce privește combaterea corupției. Și nu înseamnă, asta, nu înseamnă că sunt vizate doar câteva state membre. Avem probleme și în alte state membre, și nu numai în state membre mici, ci și în state membre mari, chiar și la mine acasă. Uh, ce s-a întâmplat cu scandalul diesel sau, uh, sau uh, mita cu, scandalul mitei cu Azerbaijan din uh, Consiliul Europei și nu e vorba de uh, cine știe ce stat mic, e vorba de Germania, dar nu există aceste valori. Se va face progres în ceea ce privește evaluările tuturor statelor membre care să fie făcute în mod sistematic și să fie făcute și publice pentru a uh, Uh, vedea că toate statele membre sunt tratate la fel, în mod egal. În raportul meu am sugerat și o abordare orizontală a agențiilor europene, mai ales când vine vorba de numiri sau uh, de concedieri ale directorilor. Și la Comisia privind reforma Uniunii Europene, prezentată de doamna președinte, doamna doamna Hübner, s-a făcut propunerea de a avea o abordare orizontală pentru mai multă transparență și democrație în cadrul agențiilor. Iar uh, Comisia ar putea să mai uh, facă progres aici pentru a consolida uh, drepturile democratice ale Parlamentului European. Și de curând am avut raportul, de fapt hotărârea de capitani împotriva Uh, Parlamentului European în ceea ce privește transparența dialogurilor tripartite și uh, noi dorim, în raportul meu, cer tratament egal la acestul documente față de alte documente. Acum cetățenii cer aceste documente din partea Parlamentului, din partea Comisiei. Dar oare e necesar ca uh, cetățenii sau ONG-urile să ceară documentele, document cu document? Poate nu trebuie să așteptăm să le ceară ei, ci să le publicăm noi, Parlamentul sau Comisia, sistematic, înainte să ne tragă de mânecă ONG-urile și să ne arate că nu uh, aplicăm legea chiar după hotărârile ceși. Ceea ce este grupurile, grupurile de experți. Problema asupra reprezentării econo- reprezent- intereselor economice este importantă și multe dintre grupurile de experți față de grupurile universitare sau ONG-uri uh, această diferență este în continuare vizibilă cu ochiul liber, dar, din păcate nu se necesită progres, sau cel puțin nu reiese din răspunsul dumneavoastră. Și încă un aspect. Ehm, monitorizarea și ce urmează după raportul Gular cu privire la transparență, răspundere și așa mai departe în instituții internaționale. Ei bine, acest raport conține foarte multe recomandări prețioase, dar nu s-a făcut prea mult progres, mai ales în ceea ce privește uh, reprezentarea Uniunii, uh, Comisia Europeană de obicei, de a, la, de a cere acestor uh, organisme internaționale standarde înalte de transparență, de răspundere și am cerut chiar să existe aranjamente speciale pentru a asigura participarea Parlamentului și pe scurt, această listă de subiecte a, este o listă de subiecte importante, nu de subiecte marginale și m-aș fi bucurat să primim un răspuns mai proactiv din partea comisiei. Poate puteți să ne surprindeți din nou, domnule comisar, asta spunându-ne că în ceea ce privește unele dintre aceste subiecte ați putea să răspundeți pozitiv Parlamentului European. Încă o dată vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră. Doamna Kaufman. Uh, thank you and welcome, uh, Commissioner uh, Mulțumesc și bun venit, domnule uh, comisar. Timmermans, aș vrea să mă refer la ceva ce nu a fost uh, menționat astăzi, situația din Ungaria. După cum știți, avem un uh, raport în elaborare în legătură cu evoluțiile din Ungaria și noi suntem uh, comisie de aviz pe această problemă. Vreau de aceea să pun două probleme. Din câte știu eu, astăzi este ziua în care adunarea națională ungară adoptă acea numită lege Stop Soros și care introduce noi categorii de infracțiuni în codul penal gen uh, facilitarea imigrației ilegale. Această lege ar permite guvernului să utilizeze legea penală împotriva oricărei organizații care uh, se ocupă cu inițierea uh, procedurilor de azil pentru persoanele care intră în uh, Ungaria ilegal sau care uh, au reședință în uh, Ungaria și prin intermediul cărei lege uh, se împiedică obținerea cetățeniei. La granița externă a uh, Ungariei. De asemenea, sunt condamnate acțiunile de distribuire de uh, informații, de construire de rețele și așa mai departe. V-aș ruga, deci, să vă uitați puțin la ce se întâmplă în Ungaria și să ne spuneți dacă vă gândiți la lansarea unei proceduri de infringement împotriva acestei țări pentru călcarea legislației europene. Următoarea întrebare este legată de interviul uh, dat de ministrul uh, ungar de justiție în urma câteva zile, uh, care spunea că dacă judecătorii se apucă să interpreteze legile sau anumite definiții în contra dorinței legiuitorilor, atunci guvernul poate stabili că acest lucru este profund antidemocratic. Asta înseamnă că se dă o cheie de interpretare a legii pentru uh, puterea judiciară și uh, afectează, după părerea noastră, puterea judecătorească. Da, și eu am o întrebare, spune doamna președinte, pentru final. Ați putea oare să comentați în legătură cu uh, acel, uh, acea uh, echipă de intervenție pe care o conduceți de ceva timp? Aveți timp uh, suficient la dispoziție pentru a răspunde. Da, dar și întrebările sunt multe, spune domnul Timerman, Am să încerc. Nu sunt sigur că voi putea să răspund la toate întrebările, dar mă voi strădui. O să încep cu domnul Șeplin în legătură cu avertizorii de integritate. Sigur, intenția noastră este să mm, îi ascultăm numai pe cei de bună credință. Există anumite garanții în uh, propunerea Comisiei care sunt menite să prevină raportările răuvoitoare. Persoanele care raportează se bucură însă de presumția de nevinovăție de dreptul la căi de atac uh, corecte și la procese corecte. Este o abordare pe mai multe planuri uh, prin care noi cerem uh, organizațiilor să aibă propriile sisteme interne de raportare, astfel încât oamenii să le poată folosi. Acesta ar fi un prim plan în organizațiile interne acești oameni pot să se adreseze și să uh, își formuleze plângerile. Dacă asta nu funcționează, atunci uh, uh, acel avertizor se poate adresa presei sau justiției și asta de aceea vă vorbeam de acea abordare pe mai multe etape care e menită să stopeze acest fenomen de critici răuvoitoare la adresa unora. Acest sistem de raportare previne în același timp cum să spun, trecerea sub preș, sub tăcere a anumitor practici dăunătoare. Sigur că nu se poate cere, nu se poate pretinde avertizorilor să demonstreze că sistemul este corupt. Această sarcină revine altui tip de autorități. Dar întotdeauna trebuie să judecăm de la caz la caz dacă ne uităm la câte probleme au fost semnalate de avertizori care de cele mai multe ori nu se bucurau de niciun fel de protecție atunci uh, e clar că oamenii ăștia au nevoie de protecție, chiar cu riscul ca uneori să avem și uh, denunțuri malițioase. Dacă mă uit la câteva dintre cele mai mari revelații de comportamente scandaloase în ultimii doi ani, să spunem, toate au provenit uh, de la acești avertizori care au arătat uh, curaj incredibil aceste persoane adesea plătesc uh, prețuri uriașe pentru curajul lor, își pierd locurile de muncă, sunt atacați, sunt uh, târâți în justiție, în proceduri uh, interminabile. Deci aș fi înclinat să spun că cineva care are curajul să avertizeze o face pentru că așa îi dictează conștiința și e dispus să-și asume consecințele. Înțeleg ce spuneți, înțeleg care e preocuparea dumneavoastră și poate aveți și dreptate într-o oarecare măsură. Există și informații circulate cu reavoință, dar noi am încercat să ne asigurăm că riscurile sunt limitate. Nu uh, Aș putea acum uh, să spun care ar fi cele mai bune metode ca Parlamentul să uh, monitorizeze activitatea Comisiei. n Aș putea să fac acest lucru, dar um, din perspectiva ultimelor patru ani ca experiență la Comisie pot să spun că um, fundamentul relațiilor noastre uh, stă în tratat și Cred că ideea principală este că aceea că noi spunem că suntem o comisie politică, dar atunci când facem politică și comentăm ce se întâmplă în statele membre, atunci devenim, cum spune fiul meu când glumim, niște birocrați anonimi uh, care nu au fost uh, aleși în mod uh, democratic. Deci, iată, și eu am simțit în ultimii câțiva ani că sunt pot fi tras la răspundere în fața dumneavoastră așa cum un ministru din Olanda poate fi tras la răspundere în fața Parlamentului lucrurile se, sunt comparabile și știu că ceea ce propun eu uh, nu se poate uh, nu poate fi pus în operă decât cu sprijinul efectiv al Parlamentului European. Alte ori uh, e nevoie de sprijinul Consiliului, un organism care la nivelul statelor membre nu există. Deci avem o răspundere colectivă de a căuta modalități de a îmbunătăți situația în interesul Parlamentului, dar și al Comisiei. Dacă mă uit un pic înapoi, la ultimii patru ani, majoritatea succeselor uh, pe care le-am avut, majoritatea dăților când am reușit să convingem Consiliul să facă ceva, a fost uh, într-o situație în care uh, Comisia și Parlamentul au luat uh, atitudine împreună și cred că asta este calea de urmat și acestea fiind spuse, ca să revin la întrebarea domnului Gigold, deci acestea fiind spuse, natura muncii noastre, propunerea comisiei, apoi procedura de co uh, este uh, una care uneori uh, ne pune în dificultate când vrem să explicăm faptul că Parlamentul European uh, este cu totul altceva decât parlamentele naționale. Și în acest uh, mediu de lucru complex, uh, decizia rămâne în acest uh, dialog uh, tripartit. Să pe de altă parte, oamenii nu vor vedea ce se întâmplă în cadrul acestor negocieri și vor spune că este un proces uh, netransparent și nedemocratic. Deci e nevoie să ne hotărâm. Sistemul prezintă acest risc de a părea netransparent pentru cetățeni. Trebuie să spun însă că și pe baza deciziei în uh, cazul capitanii, Comisia nu este la cârma acestui trialog. Comisia nu se va opune creării de mai multă transparență. Nu va sta în calea colegiuitorilor dacă se dorește um, acest uh, lucru. În ceea ce privește agențiile acum, singura rugăminte pe care o am și înțeleg foarte bine, ne dăm seama ce se întâmplă, desigur, ce s-a întâmplat în ultimul an, singura mea rugăminte astăzi este vă rog, nu lăsați uh, oamenii de la Londra, care trebuie să se mute în alte orașe, să sufere pentru că trebuie să respecte un principiu acest lucru, această mutare are consecințe pentru ei, pentru familiile lor și nu ne permitem ca societăți să avem uh, astfel de mm, lacune în funcționarea agențiilor. Mutarea acestor uh, oameni dintr-un loc într-altul, sigur că are consecințe și este o uh, problemă nu o să insist uh, prea mult, dar uh, este nevoie de sprijin pentru aceste agenții pe parcursul mutării. Și simt și eu o parte din răspunderea acestei mutări. Trebuie să facem ca lucrurile să fie acceptabile pentru acești oameni și familiile lor. Sigur că asta pune alte probleme Domnul uh, Giggle s-a referit la asta și îmi pare că încă cineva. Cred că una, unul dintre cele mai uh, complicate lucruri pentru comisie este că aceste agenții sunt autonome și în același timp suntem responsabili din punct de vedere politic pentru ele. Deci dacă ești răspunzător pentru ceva, ar trebui să poți influența ceea ce se întâmplă acolo. Noi uneori putem fi trași la răspundere în fața curții uh, de conturi, de exemplu, dar pe de altă parte deciziile executive la nivelul agenției nu, ne, uh, nu le putem influența. Și de aici, iată, o serie întreagă de uh, tensiuni care încă își așteaptă rezolvare. Cred că am vorbit despre avertizori, da, transparență, mai am uh, ceva. Codul de conduită. Am modificat codul în 2018, ă, chiar a intrat și în vigoare. Domnul Giggold vrea să mergem și mai departe de atât ă, și ă, cu alte ocazii am mai discutat cu dânsul despre felul în care dorește să îmbunătățească acest cod de conduită, dar ca să fiu sincer, Până la sfârșitul acestui mandat, Comisia nu va mai propune alte modificări. Am cam făcut ce aveam intenția să facem și am ajuns la un uh, acord. Uh, acum, cu transparența, o să fiu puțin brutal. Eu uh, nu sunt dispus să cedez dacă Parlamentul nu cedează în problema înregistrării lobiștilor. Uh, e vorba aici de faptul că sunteți membri de Parlament și e uh, singura problemă pe care o avem pentru uh, dumneavoastră este să vă rugăm să nu vă întâlniți cu cineva care nu este înregistrat. Sunt persoane care reprezintă interese și din moment ce nu avem niciun, niciun semnal din partea Parlamentului că e dispus să negocieze, nu vom face nimic. Nu vom face noi primul pas. Nu, la noi se aplică, la comisie merge. Pentru mine nu e deloc tabu subiectul. Eu sunt gata să încep discuțiile, dar așteptăm un semnal și din partea Parlamentului. Eu așa văd lucrurile. Cred că am făcut foarte mult în ultimii ani uh, și am făcut împreună aceste lucruri. Acum aș vrea să uh, văd în continuare că putem face lucruri bune împreună, cum spunea și Danuta. Deci, uh, asta e concluzia. Vreau să văd și eu niște uh, mișcare înainte să uh, se miște comisia. Pentru grupurile de experți, aici aveam impresia că am făcut progrese cu participarea mai echitabilă, de asemenea cu transparența pe grupurile experților. Mai sunt lucruri de făcut, conform domnului Gigol, și sunt dispus să discut aceste lucruri. N-am observații în legătură cu Ă, raportul Gular. Nu știu ă, despre ce e vorba, va trebui să revin în scris ă, pe această problemă. Cu privire la Ungaria acum, am urmărit votul din Parlamentul Maghiar de astăzi. Avem o serie întreagă de proceduri de infringement cu Ungaria, știți, Universitatea Centrală Europeană, legislația privind azilul și alte chestiuni. Și aici, sigur, vom fi foarte atenți uh, când analizăm ceea ce prevede uh, legislația maghiară și în ce măsură este încălcată legislația europeană în Ungaria. La nivel politic, pe lângă acestea, ne vom face datoria și chiar discutam astăzi că vom fi foarte atenți cu acele amendamente și eu cred că s-ar putea să fie o problemă, dar vreau să fim atenți și uh, să nu acționăm pripit. Din punct de vedere politic, eu sunt îngrijorat la modul global, nu doar de Ungaria, global, de această dezumanizare care se strecoară în toate discuțiile cu privire la emigranți și uh, azil, migrație și azil. Migrația, această problemă are nevoie de o abordare uh, cuprinzătoare, iar partea acestei abordări ține și de protecția granițelor externe, desigur. Aș spune că ar fi bine să avem un singur sistem uh, de uh, acordare a uh, azilului în Europa, dar nu-l avem. Și încălcarea dreptului cuiva de a solicita azil, de a fi ascultat, de a face o cerere, dacă ne atingem de acest drept, vom renunța la unele dintre valorile noastre fundamentale. Foarte mulți dintre partenerii noștri din Europa se, sunt foarte îngrijorați cu privire la această migrație necontrolată. Înțeleg acest lucru, dar dacă mergem către un teritoriu în care sau o situație în care o parte a populației este uh, vinovată din principiu. Să verificăm toți uh, țiganii, să vedem ce fac uh, oamenii, cine sunt ei, de unde vin. Atunci renunțăm la unele dintre valorile noastre fundamentale și asta mă îngrijorează cu adevărat. Nu spun aceste lucruri ca să acuz pe cineva. Autoritățile sigur că încearcă să înțeleagă și să rezolve această problemă. Europenii, în mod colectiv, au eșuat uh, deocamdată. Dar dacă comparăm această situație din ziua de azi cu situația din 2015, nu suferă comparație. Se pare că acum situația politică e mai gravă, iar situația materială este cu mult mai puțin acută astăzi. Și asta e o tendință la nivel global, din câte observ. Nu acuz, repet, niciun guvern, niciun stat membru. Vorbim acum ca persoane, ca europeni, ca persoane, ca oameni. Să stopăm acest proces de umanizare. Când vedem pe cineva care caută un loc pentru o viață mai bună sau ca să fugă de, de teroare, nu vorbesc despre noastră personal, dar vă puteți imagina că sunteți supuși sau că sunteți parte la o procedură uh, prin care părinții sunt despărțiți de copii într-o societate bazată pe valori, dezvoltată economic. Ce trebuie să se întâmple ca să vă simțiți amenințați existențial? Cred că pentru Europa problema este mai mare decât în uh, Statele Unite. Uitați-vă la explozia demografică din Africa, uitați-vă la discrepanțele economice între Europa și Africa. Dar problema, adică soluția la această problemă nu este să construim ziduri, este să le dăm acestor oameni uh, o viață mai bună în Africa, să i să-i face să rămână acolo vom avea nevoie de migrație, dată fiind evoluția demografică actuală, dar e nevoie să ajungem să, să scadă acest nivel de anxietate în Europa, de teamă de străini. Dacă nu facem asta, uh, sunt, nu știu, suntem o, o societate prea diversă pentru a recurge la astfel de mijloace. Uh, legislația maghiară uh, ajunge acum să incrimineze ajutorul acordat străinilor. Eu nu prea înțeleg, mi-e greu să înțeleg acest lucru, dar nu, repet, nu arăt Ungaria cu degetul. Eu arunc această mânușă tuturor europenilor. Haideți să rezolvăm împreună această problemă în mod constructiv. Pentru că dacă nu facem decât să împingem uh, oamenii, să-i dăm la o parte, o parte a societății europene va crede că asta este soluția de acum încolo. Independența judiciară, iarăși, este o problemă care are diverse uh, aspecte la nivelul întregii uh, Uniuni. În Polonia, tocmai am fost acolo și discutam cu ministri, membri ai guvernului. Uh, e o discuție ideologică, nu știu, dar este o discuție despre relația dintre democrație și statul de drept. Un judecător nu poate interpreta legea așa cum dorește. Interpretor, uh, judecătorul trebuie să aplice legea. Legea o fac parlamentele legiuitorul. Judecătorul lucrează în cadrul legii. Sigur că felul în care interpretează legea e treaba lor, dar mie mi se pare greu. Un, un exemplu concret ca să lămurim lucrurile. Am rugat guvernul polonez să publice trei sentințe ale Curții Constituționale pe care nu au vrut să le publice. Și după discuții interminabile le-au făcut publice iar pe lângă publicarea lor au adăugat aceste sentințe sunt contrare legii. Ei bine, iată, aici ai, nu poți să spui ca guvern că Curtea ta constituțională a decis împotriva legii. Deci, statul de drept este un principiu fundamental pentru felul în care funcționează societățile democratice. Și dacă statul de drept este împins în direcția uh, statului în care se conduce cu legea în mână, în mod uh, deliberat, uh, nu, nu putem spune că facem progrese. În mass media, judecătorii sunt cei descriși în nuanțe negre. Se pun sub, sub, pun sub semnul întrebării calificarea judecătorilor și puterea lor, puterea judiciară în general. Dar nu am întrebat în legătură cu acel grup de intervenție um, discutat la întâlnirea COSAC la uh, aceea de ieri. Sigur că a trebuit să plec înainte să apară raportul. Până la 15 iulie sper să-l pot prezenta. Parlamentul uh, n-a putut să ia parte la acest uh, grup, uh, dar înțeleg că există un interes uh, față de ceea ce se discută acolo. Dacă doriți, sigur, revin să vă vorbesc despre asta, dar nu sunt încă în măsură să vă dau vreo indicație în legătură cu conținutul. Cred că mult din, sau o parte din ceea ce se va spune este um, legat de analizarea proceselor actuale, de analizarea transparenței și de uh, felul în care lucrurile sunt văzute de către cetățeni, de lumea de afaceri, de partenerii sociali. Deci, acum, nu avem uh, o definiție cuprinzătoare a subsidiarității. Sunt volume întregi scrise pe această temă. Nu cred că o să găsim noi acum uh, o uh, definiție finală pentru subsidiaritate și proporționalitate, dar există probabil zone în care mai puțină acțiune din partea Uniunii uh, este posibilă, uh, alte zone în care este dezirabilă mai multă Europa. Discutăm și cu Comitetul Regiunii despre aceste lucruri și sper că vom putea uh, contribui cu observații utile. Încă o dată vă stau la dispoziție întotdeauna pentru un dialog și pe această temă și cu aceasta am încheiat. Vă mulțumesc pentru răspunsurile, ca de obicei, france la întrebările noastre. Vă mulțumesc și sper să ne revedem în curând. dear colleagues, we uh, do we need one one minute, or you think we can immediately start? Uh, dear colleagues, I would like to. Dragi colegi, aș dori să începem următorul punct de pe ordinea de zi. Au, audierea privind legalitatea și legitimitatea procesului de integrare în Uniunea Europeană. Avem alături de noi câțiva experți din partea Institutului pentru Politică Europeană din Berlin, domnul Iulia, Julian Plotka, Warren J. Newman, Senior General Counsel din Canada de la, Depart- de la Ministerul Justiției și de la Departamentul de Studii uh, Juridice din, uh, de la Universitatea Bocconi, alături de noi este Eleanor Spaventa și fără a mai adăuga ceva, o să dau cuvântul invitațiilor noștri. Domnul Warren J. Newman este primul din partea din Canada, după care o să dăm cuvântul domnului Julian Plotka și Eleanor Spaventa va fi uh, ultim, ultima care va interveni. Vă mulțumesc, doamna președintă. Este onoare pentru mine să dau curs invitației dumneavoastră în numele Comisiei pentru a participa la această audiere. O să contribui cu perspectiva unui jurist uh, canadian. Am fost activ în domeniul dreptului constituțional de 35 de ani în guvernul canadian și predau uh, dreptul uh, public și constituțional în universități din Canada. Prezentarea mea este în mare parte în engleză. Textul l-am pregătit uh, în engleză și în uh, franceză și pentru a dovedi uh, respectul pentru ambele noastre limbi oficiale, voi vorbi și în limba franceză când vine vorba de câteva paragrafe pe care o să le citesc, dar în mare va fi o prezentare în engleză câteva caracteristici uh, fundamentale ale statului uh, federal uh, canadian, pentru cei care nu le cunosc prea bine. Statul Canada este un sistem federal. În celle du droit constitutionnel, les dispositions de notre Constitution étant la loi suprême du pays. Le cadre constitutionnel canadien renferme des... Um Aici avem elemente care decurg din uh, tradiția britanică, suveranitatea parlamentară, răspunderea limitată, principii, principiile și convențiile scrise și din, care vin din convențiile de drept. Deci, iată, ne inspirăm din, din uh, tradiția americană și, într-o oarecare măsură, și tradiția franceză și europeană a textelor constituționale scrise supreme, declarația uh, drepturilor constituționalizate și partajarea demarcată a puterii legislative și separarea puterilor în stat. Pe parcursul evoluției sale, de la o colonie franceză și apoi britanică, uh, a un stat independent, uh, liberă asociare cu alte state, uh, cu alte state suverane, în Commonwealth și în francofonie, precum și în alte organizații internaționale, precum și în ONU, Canada a dezvoltat în continuare punerea aplicarea principiilor cheie a guvernanței democratice. Dat fiind uh, dimensiunea sa geografică, um, și uh, cu to the challenges și-a adus contribuția la provocările și complexitatea guvernelor. But Canada, uh, dire, uh, remains a uh, relatively youthful Canada este o societate dinamică, tinerească, fără mine, bineînțeles, cu puteri legislative bine încetățenite și, um, și dorește să mențină pacea, ordinea și buna, guvern- și buna guvernare, așa cum scrie în Constituția noastră a statului canadian. Asta nu înseamnă că Canada a ajuns la perfecțiune, bineînțeles. Uh, în, în continuare încearcă să um, aibă o relație, să continuă o relație pozitivă cu populațiile băștinașe din Canada pe baza principiilor de reconciliere, respectarea garanțiilor constituționale și a aplicării declarației ONU a drepturilor persoanelor băștinașe și dorește să respecte de plin uh, statutul limbilor oficiale din Canada pentru a promova uh, minoritățile lingvistice de franceză și engleză și pentru a recunoaște specificitatea Quebecului într-o, uh, în Canada, dorim să ne menținem um, patrimoniul multicultural, respectând, uh, bineînțeles, drepturile omului și egalitatea între sexe. Și acum vreau să vorbesc uh, puțin, dat fiindcă nu avem timp la, mult timp la dispoziție, chiar dacă vin de departe pentru a discuta cu dumneavoastră, vreau să vorbesc despre statul de drept. Uh, acesta este un principiu fondator al Canadei și este recunoscut în mod expres în preambulul Cartei Drepturilor și Libertăților, Cartei Canadiene Drepturilor și Libertăților, care face parte din Constituția Canadei. Statul de drept poate să însemne multe lucruri, dar în miezul său avem ideea unui, um, unor um, unor legi stabile um, care pot fi cunoscute și pe vizibile și uh, care guvernează toate persoanele din societate. În acest cadru, fiecare persoană poate să-și, să-și exercite autonomia, să facă alegeri și așa mai departe. Statul de drept uh, nu a, a fost pus în uh, opoziție cu um, uh, conducerea um, oamenilor în sensul de conducere arbitrară, capricioasă și um, dură uneori. Bineînțeles, uh, organismele legiuitoare, chiar și când iau măsuri legislative și le promulgă, s-ar putea uneori ca în um, în, în anumite momente să ia acțiuni, să facă acțiuni raționale și arbitrare, dar uh, aceste, dar um, compromisurile necesare în procesul democratic de legiferare reprezintă un agent de pârghe, mai ales în legislaturile bicamerale. În Canada, Curtea Supremă a adoptat cu, um, să zicem, uh, ceea ce s-ar putea numi o, o versiune mai um, subțirică a statului de drept, dar asta ar însemna să, să nu interpretăm cum trebuie starea de fapt. Curtea a încercat să uh, facă din, să Uh, să pună accentul pe principiul statului de drept uh, din activitatea sa conceptuală, ci a încercat să l să-l diferențieze de alte chestiuni care sunt mai care pot fi avute în vedere um, ținând cont de principiul democrației, separare puterii în stat, uh, egalitatea substantivă, asta pre, președintele, vicepreședintele Timerman a vorbit despre legislația secundară și Curtea Supremă a dat o definiție pe trei puncte a statului de drept. Statul de drept uh, este, um, are supremație asupra guvernamentului și persoanelor private, necesită crearea și menținerea a unei ordini de legi pozitive, un corp de legi unde intră și principiul ordinei normative și exercitarea tuturor puterilor publice trebuie să-și aibă izvorul într-un stat de drept într-o regulă juridică, de fapt. În ceea ce privește legitimitatea, tradiția canadiană este, um, este faptul că, um, um, pol, că nivelul politic aer respectă legea și, și uh, disputele sunt uh, rezolvate prin uh, accesul la legislație prin tribunale. Iar în ceea ce privește deciziile publice ale actorilor politici, am, are loc o întreagă dezbatere, dar pentru instituții și pentru, uh, pentru instituții și pentru că acestea să își păstreze legitimitatea, acestea trebuie să dea dovadă de uh, loialitate și de încredere, trebuie să uh, să nu fie afectate de corupție și să-și păstreze integritatea și în ceea ce privește uh, instituțiile judiciare trebuie să fie imparțiale, bineînțeles, și să fie trase la socoteală conform unor standarde înalte, în conformitate cu rolul lor. În egală măsură, în cadrul um, separării puterilor, trebuie să-și poată desfășura rolul constituțional în limitele respective. Și a vorbit mai devreme despre acest lucru. De pildă, într-un sistem parlamentar, uh, Camera uh, legislativă aleasă trage executivul la răspundere, dar nu gestion, micro gest, nu gestionează toate elementele activității de zi cu zi și uh, uh diverse principii, cum ar fi uh, justiții, justițiabilitatea, așa, ceea ce înseamnă că curtea uh, poate să alege, să aleagă să nu răspundă unei întrebări dacă uh, asta ar periclita funcționarea sa sau uh, în momentul în care e vorba despre um, domeniul său de experiență, adică interpretarea legii. Constituționalismul, uh, conceptul legalității și legitimității se, re, se oglindesc uh, în principiul constituționalismului în Canada. Esența acestui principiu se regăsește în Constituția din 1982, care spune Constituția este legea supremă a Canadei și orice lege care uh, nu respectă prevederile Constituției, nu poate intra în vigoare. În constituționalismul este similar, dar nu identic cu statul de drept. Acest principiu necesită ca toate acțiunile guvernului să respecte Constituția. Iar statul de drept și acest principiu necesită ca toate acțiunile guvernului trebuie să respecte legea, inclusiv Constituția. În, uh, în referința de secesiunea Quebecului, Curtea a subliniat că Constituția uh, este obligatorie pentru toate guverne, guvernele federale și provinciale din Canada și că aceste guverne nu pot să încalce prevederile Constituției. Singurul lor drept uh, al autorității rezidă în um, aceste competențe alocate de către Constituție, iar această, acestea nu pot, aceste um, puteri nu pot avea altă sursă. Constituționalismul, în termeni uh, în termenii uh, legii supreme ale Constituției, poate fi descris ca constituționalism legal. Dar tradiția canadiană reprezintă și aduce la oaltă și un uh, constituționalism politic care se referă la legitimitatea acțiunii legale în conformitate cu autoritatea oferită de prevederile Constituției unor, acesta se mai numește și sistem de moralitate constituțională. Constituționalismul politic ca etos provine din um, moștenirea constituțională britanică și dorința ca provinciile, ca provinciile federale ale Canadei să obțină acest lucru ca preambul al actului Constituției din 1867, afirmă, că o Constituție, afirmă o Constituție similară în principiu cu cea a Marii Britanii. Mm. Deci aceste convenții constituționale nescrise au ajutat consolidarea um, consolidarea încrederii în, în sistemul um, legal. Cadrul juridic al Constituției trebuie să respecte valorile Constituției sau principiile uh, perioadei respective. În ceea ce privește constituționalism, lege și democrație, vreau să vă spun că în uh, referința privind, într-o anumită referință, legitimitatea și legalitatea merg mână în mână. Democrația, spune curtea, nu poate exista fără statul de drept. Acesta este, legea creează cadrul în care uh, suveranitatea trebuie hotărâtă și aplicată. Pentru legitimitate instituțiile democratice trebuie să se, să se vizuiască pe o temelie legală și trebuie să fie, poate fi trasă la socoteală în fața poporului uh, de către institu, instituțiile create de către Constituție. Iar un guvern nu poate să supraviețuiască dacă respectă doar legea. Un sistem politic trebuie să aibă și legitimitate. Iar în cultura noastră politică, asta necesită o interacțiune între statul de drept și principiul democratic. Acest sistem trebuie să poată oglindi aspirațiile cetățenilor. Mai mult, legitimitatea legilor noastre se bazează și pe valorile morale care sunt incluse într-o structură constituțională. Ar fi o greșeală să, tragem, să punem semnul de legalitate în legitimitate și, do- și voința suverană sau, uh, sau dorința majorității. Se subliniază și principiul constituționalismului și statului de drept pe de o parte și principiul democrației pe de altă parte, acestea nu sunt în conflict. Constituționalismul uh, înlesnește un sistem politic democratic creând un cadru bazat pe ordine în care oamenii pot să ia decizii politice. Bineînțeles, constituționalismul și statul de drept nu uh, se bat cap în cap cu democrația. Din potrivă, uh, acestea îi sunt esențiale constituționismul și statul de drept, deci, nu uh, sunt în conflict cu democrația, ci sunt necesare acestea. În concluzie, constituționalismul, legalitatea și legitimitatea sunt principii și valori care joacă un rol important guvernației democratice în Canada și uh, um, în alte locuri. Sper că aceste observații vă vor ajuta uh, să avem discuții și mai bogate în uh, timpul care ne este alocat după ce vor lua cuvântul și colegii mei. Aș pune răbdare aceste discuții. Mulțumesc! Again, and, uh, I would like now to move to Mr.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 uh, how these issues could be solved. My first argument pe care să le completez cu 5 recomandări despre cum putem să rezolvăm uh, această competiție. În primul rând, Uniunea Europeană este diferită față de statele membre pentru că Uniunea Europeană are nevoie de uh, necesitatea unei duble uh, legitimități. În primul rând, primul pilon este reprezentat de Parlamentul European, unde ne aflăm acum, uh, pe de altă parte, există Consiliul, Consiliul European, care generează leg- legitimitate prin intermediul guvernelor naționale. Drept urmare, Uniunea Europeană are nevoie de legitimitate din partea cetățenilor europeni pentru, a, pentru ca aceștia să respecte dreptul european, însă nu întreg dreptul european este aplicat în mod direct, deci o mare parte a acestuia trebuie să fie implementat de guvernele naționale, transpus în legislațiile naționale, deci și guvernele naționale trebuie să considere dreptul comunitar ca fiind legitim, pentru că dacă nu, vor încerca să uh, devieze de la ce s-a convenit pe plan, uh, pe plan uh, european. Este ceea ce se discută în lumea științifică sub conceptul conformității. Deci Uniunea Europeană are nevoie atât de legitimitatea din partea cetățenilor, cât și din partea uh, guvernelor. A spune că, la fel ca și alte națiuni, Uniunea Europeană trebuie să își legitimeze propriile politici pentru ca deciziile sale să fie considerate de cetățeni ca fiind legitime, însă, din punctul meu de vedere, o problemă tot mai importantă pentru Uniunea Europeană și din acest punct de vedere Uniunea Europeană este diferită față de alte state, națiuni, este următoarea. Uniunea Europeană trebuie să-și legitimeze propria existență. Majoritatea statelor, națiunilor, există uh, de la sine în uh, ochii cetățenilor care nu pun sub semnul întrebării deciziile luate pe plan național. La nivel european, existența proiectului de integrare este contestată tot mai mult. Deci, uh, Uniunea Europeană se confruntă cu o provocare dublă când vine vorba de legitimarea propriilor decizii și pentru legitimarea proceselor decizionale în sine. Al doilea lucru pe care doresc să spun este că legalitatea este importantă pentru buna funcționare a comunității Uh, de drept european. Spre deosebire de statele naționale, Uniunea Europeană nu uh, deține monopolul uh, coerciției. Depinde de statele membre. Statele membre, în mod voluntar, um, respectă dreptul european. Uniunea Europeană nu dispune de o forță armată care să impună cu forța drept um, legile europene și am văzut ce se întâmplă când se discută reducerea fondurilor pentru statele, anumite state membre care nu, nu, nu, nu, nu respectă dreptul comunitar. Există posibilitatea retragerii dreptului de vot, pierderii drepturilor de vot în forurile europene, însă aceste instrumente sunt destul de limitate. Drept urmare, legalitatea este mult mai importantă pentru generarea legitimității pe plan european, spre deosebire de importanța sa pe plan național pentru că uh, nu există, nu prea există alt instrument uh, pe care să se poată baza Uniunea Europeană în procesul de creare a, a legitimității. Și acum am ajuns la relația între uh, legalitate și legitimitate. Din punctul meu de vedere, legalitatea este o condiție necesară, însă nu suficientă pentru a genera legitimitatea. Deci, discutând despre legalitate în primul rând, procesul decizional trebuie să respecte procedurile codificate. Drept urmare, legiuitorii trebuie să respecte normele definite în tratatele Uniunii Europene, pe de altă parte, deciziile luate respectându-se această procedură cum este definită în Tratatul Uniunii Europene și în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, trebuie să respecte normele constituționale care sunt definite de asemenea în tratate. După cum uh, am menționat deja, un număr tot mai mare de cetățeni și de actori politici pun sub semnul întrebării existența Uniunii Europene. Există de asemenea probleme importante în legătură cu acceptarea deciziilor luate pe plan european și nu mă refer doar la actorii politici care sunt uh, caracterizați în general ca fiind eurosceptici. Uh, de exemplu, dacă ne uităm la Curtea Constituțională Germană, această instituție consideră că izvorul principal al legitimității rezidă la Bundestagul german și nu poate fi găsit în uh, deciziile Parlamentului European. Deci este pus sub semnul, cumva este pus sub semnul întrebării pe um, acest proces de legitimitate de care se bucură nivelul european. Când vine vorba de normele constituționale, în comparație cu majoritatea Constituțiilor naționale, Uniunea Europeană codifică o mare parte a dreptului uh, material și în ultimele decenii s-a criticat faptul că tratatele europene tind să împingă, să ceară o liberalizare, să ceară o dereglementare și că ar reprezenta norme liberale care ar trebui să facă obiectul uh, discuțiilor, negocierilor pe plan european, însă nu ar trebui să fie codificate într-o Constituție. Drept urmare, există dubii serioase în rândul uh, unei serii de actori care pun sub semnul întrebării legitimitatea dreptului european. Re- uh, recomandarea mea legitimitatea ar trebui să fie uh, sporită, astfel încât procesul decizional în sine trebuie să se bucure de o mai bună legitimitate. Al doilea argument ar fi ca cantitatea dreptului material codificat în tratatele Uniunii Europene ar trebui să fie revizuită. S-ar putea să uh, există uh, o pondere prea mare a dreptului material codificată pe plan european, care ar trebui să facă obiectul legilor secundare. Și acum o să mă refer la dif- diferitele niveluri de luarea deciziilor în Uniunea Europeană. Până acum m-am referit mai ales la um, nivelul decizional la nivelul Uniunii Europene. Cred că există o tensiune între legalitate și legitimitate care se manifestă și între diferite niveluri. Există principiul supremației dreptului european. Pe de altă parte, dacă ne uităm la al doilea pilon care legitimează Uniunea Europeană, Consiliul și Consiliul European și ținând seama și de argumentele Curții Constituționale Europene care spun că sursa principală a legitimității în Europa este reprezentată de parlamentele naționale, există uh, un argument care consideră că uh, principala sursă de legitimitate se regăsește pe plan european. Deci există această tensiune. Pe de o parte există legislația europeană care este supremă din punctul de vedere al punerii sale în, în aplicare. Pe de altă parte, procesul de legitimitate se desfășoară în continuare la nivelul statelor membre, ceea ce poate deveni un uh, factor de susținere, de alimentare a neîncrederii, pentru că actorii de pe din uh, din uh, statele naționale nu se simt suficient de bine reflectați în procesele decizionale pe plan european. Și în anumite cazuri, guvernele naționale încearcă să renunțe la regulamentele naționale pe care, pentru care nu pot obține o majoritate pe plan european și critică apoi Uniunea Europeană pentru adoptarea deciziilor respective. creându-se astfel o inegalitate între supremația aplicării legii și sursa legitimității legii respective. Din punctul meu de vedere, recomandarea de urmat ar fi ca nivelul uh, ordinii legale care se bucură de supremație trebuie să fie același nivel unde se regăsește sursa legitimității. Deci pentru acest lucru avem nevoie de un grad mai mare de transparență. Și în fine, dacă tratăm cu seriozitate cel de-al treilea meu argument, și anume că legalitatea nu este suficientă, ci că este necesară pentru a crea legitimitate, se pune întrebarea cum putem genera un grad suficient de legitimitate. Și argumentele în dezbaterea științifică pleacă de la argumentul că trebuie să creăm o grad de acceptare a legislației europene de către cetățeni. Această legislație trebuie să fie percepută de cetățeni ca fiind legitimă, modalitățile de a crea acea, acest grad de acceptare. În primul rând, să dăm un cuvânt, un cuvânt de spus cetățenilor care se poată implica în procesul decizional. Chiar dacă cetățenii nu vor fi mulțumiți cu rezultatul final a procesului decizional, dacă pot să-și pună părerea, dacă pot participa, uh, dacă își pot prezenta argumentele în cadrul procesului decizional, Uh, vor uh, probabilitatea de a accepta rezultatul final uh, va crește. Pot să vă prezint exemplul celor două referendumuri organizate în Irlanda, pe marginea tratatului de la Lisabona, unde, în urma primului referendum, tratatul a fost respins și a fost acceptat în urma celui de-al doilea referendum. Am putut să vedem cu această ocazie că eforturile de a, de, de a justifica de ce este importantă existența acestui tratat de la, Lisa, de la Lisabona au sporit foarte mult după primul referendum și asemenea eforturi de a comunica, de a prezenta argumente în fața cetățenilor europeni ar trebui să fie sporit. Nu doar în urma uh, unui referendum care nu este acceptat, ci ar fi mult mai important uh, de promovat înainte organizării unui referendum. Puternica poli- uh, cultură politică, de exemplu, din Elveția, unde se desfășoară o dezbatere politică permite o, un angajament puternic din partea tuturor actorilor care își pot susține propria opțiune înaintea organizării unui referendum. Este un exemplu bun de urmat, cred. Deci, pentru a rezuma recomandările, în primul rând, cred că avem nevoie de mai multă legitimitate, după cum am spus. Este nevoie să îmbunătățim legitimitatea Uniunii Europene ca proces, ca sistem politic pentru ca acesta să, nu, să fie acceptat și să nu fie pus sub, sub semnul întrebării. Știu că mă aflu în fața Comisiei pentru Afaceri Constituționale din Parlamentul European. Deci, membrii acestei comisii cred că sunt deja convertiți. Sunt convinși de argumentele mele și doar vă încurajez să continuați cu aceste eforturi. A doua recomandare foarte importantă se referă la transparență. Trebuie să clarificăm care nivel este responsabil pentru ce decizie. Pentru că acest lucru va contribui la uh, conferirea legitimității procesului decizional și nivelului care se bucură de, suprema, de supremație când vine vorba de dreptul respectat. Și în fine, justificarea Trebuie, trebuie ca de, de, deciziile contestate să fie mai bine justificate. Este un drept al cetățenilor europeni și, în fine, cred că un lucru poate fi învățat de Uniunea Europeană uh, de, de, pe, de, de la nivelul național. Trebuie să încercăm să uh, învățăm să acceptăm și decizii iraționale. Decizii care nu, nu țin neapărat uh, cont de fondul, de conținutul unei, unui, unui subiect discutat, de exemplu, inițiativa uh, cetățenească privind dreptul la apă ne-a, ne arătat exact acest lucru și cred că trebuie să învățăm să acceptăm și asemenea de, uh, decizii. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Lanar Spaventa. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. I will look at similar, similar issues, but from the perspective of uh, what... Eu am să vă vorbesc din perspectiva ceea ce face Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Cred că un punct de plecare bun este de a ne gândi încă o dată la relația dintre legalitate și legitimitate. Dacă ne gândim la actorii uh, judiciari, lucrurile sunt complicate pentru că prin definiție aceștia interpretează legea și adaptează lucrurile în funcție de percepția cetățenilor cărora li se aplică legea respectivă. În cazul uh, Curții de Justiție a Uniunii Europene, dacă ne gândim la legitimitate, trebuie să ne gândim cine sunt uh, beneficiarii acestor uh, decizii și cea mai bună modalitate de a privi lucrurile este să vedem reacția instituțiilor sau a principalilor actori, uh, statelor membre, a instanțelor naționale, care sunt principalii Uh, recipienții ai deciziilor uh, Curții Constituționale. Este posibil, într-adevăr, să știm ce crede o persoană de pe stradă în legătură cu jurisprudența Curții, apelând la studii foarte uh, generice ale Eurobarometrului. În general, eu critic acțiunile Curții pentru că asta este meseria mea, dar cred în același timp că aceasta a contribuit într-o măsură extraordinară la um, consolidarea Uniunii Europene și nu pierd nicio ocazie să amintesc tuturor de asta cetățenii care sunt uh, supuși regulilor uh, la nivel uh, european trebuie uh, de aceea să fie capabili să aplice aceleași reguli atunci când uh, Uh, vine vorba de uh, punerea în aplicare a unor decizii ale curții în uh, statele membre și chiar uneori împotriva statelor respective. Deci totul este uh, introdus, în, uh, introdus de către Curtea Europeană de Justiție tocmai pentru a consolida legitimitatea. Din punct de vedere al uh, legitimității, lucrurile sunt uh, foarte complicate, uneori deprimante, dar uh, o să mă concentrez acum pe două chestiuni, chestiuni care sunt de interes pentru societatea civilă și pentru cetățeni. Este, cred, foarte interesant să ne uităm la uh, Ehm, cazurile din presă care într-adevăr au fost uh, au avut un ecou și în ultimii ani uh, am avut de a face cu uh, echilibrarea drepturilor economice cu drepturilor sociale sau a drepturilor cetățenilor vis-a-vis -vis de drepturile statelor. Și aș spune că discuția în legătură cu legitimitatea Uh, jurisprudenței Curții de Justiție Europene a de, uh, devenit proeminentă prin anii 90, odată cu interpretările privind uh, libera circulație și uh, prin uh, reglementarea relațiilor dintre instituții. Deci, uh, Curtea a uh, combătut criteriile de uh, discriminare pe bază de naționalitate atunci când a statuat um, drepturile la liberă circulație și felul în care acest drept nu va aduce atingere drepturilor de natură economică. Obiecțiile stângii față de Uniunea Europeană s-au concentrat foarte mult pe trei cazuri din jurisprudența curții, uh, spunând că, de fapt, Uniunea era un uh, proiect capitalist, nu unul care să fie în beneficiul lucrătorilor. De ce acest lucru este atât de contestat acum? din mai multe motive, cred eu. În primul rând, pentru că, cred, n-a fost nicio decizie la nivel european în legătură cu ierarhizarea acestor uh, drepturi. Carta, de fapt, este foarte clară. Spune că toate drepturile au aceeași valoare. Și când uh, curtea se întâlnește pentru a delibera, fie acordă drepturi sindicatelor, fie acordă dreptate, dreptate uh, companiilor. Nu poate să dea dreptate tuturor. Apoi, uh, de ce cred că aceste cazuri sunt contestate foarte mult? Păi, tocmai din cauza naturii proiectului european și din cauza faptului că, după cum știți foarte bine, este foarte greu să rectifici, să întorci o decizie a curții. După cum știți, în cazul Viking, curtea a privilegiat drepturile la libera circulație în detrimentul drepturilor sindicale, iar încercarea de a rectifica sau de a reglementa ulterior drepturi colective la nivel european a eșuat lamentabil. Deci suntem încă într-un vid legislativ din acest punct de vedere, iar uh, sindicatele consideră că dreptul lor de a angaja acțiuni transnaționale se limitează la un singur caz din jurisprudența curții. Este foarte interesant să observăm că acel caz trebuie perceput de către instanțele naționale ca nefiind uh, în mod special legitim, fiindcă nu uh, există precedente pe plan național. Laval este un alt caz uh, ilustrativ uh, ce ține de uh, directiva privind plasarea lucrătorilor, detașarea lucrătorilor și Aici uh, ne-am dat seama că un pas greșit al Curții Europene de Justiție ar putea uh, dura ani de zile până să fie uh, rectificat. Deci este un echilibru foarte dificil, foarte strâns între aceste drepturi. În cazul Lemon Heron, dacă vă amintiți, instanța a ales să folosească Carta Drepturilor Fundamentale pentru a privilegia drepturile economice ale angajatorilor peste drepturile sociale ale angajaților și acest lucru s-a făcut în contextul uh, um, directivei uh, uh, pentru întreprinderi. A fost un gest, uh, un caz foarte contestat pentru că um, pune din nou problema naturii Uniunii Europene ca fiind uh, o structură ce privilegiază întotdeauna uh, companiile în detrimentul lucrătorilor. Aș putea să vin cu foarte multe exemple în continuare dar uh, concluzia este că conclu, concluzia este că sindicatele de asta se tem și multe dintre statele membre la fel. Uh, lucrurile stau cu totul altfel în ceea ce privește problema cetățeniei. Aici uh, jurisprudența privind drepturile cetățenilor ne arată un peisaj destul de, adică cu în întregime diferit instanța s-a dovedit a fi una care uh, ascultă și reacționează când vine vorba de astfel de cazuri. Mm, sigur, eu nu sunt de acord cu această jurisprudență, dar îmi place, nu-mi place, asta este. A, poate vă amintiți că cetățenia decurge din tratatul de la Maastricht, dar nu știm ce înseamnă cetățenie europeană. Nu se definește acest uh, lucru. Se vorbește cu mult entuziasm despre cetățenii europeni, dar acest concept nu a fost definit niciodată. Instanța a lăsat ca această interpretare să afecteze uh, dispozițiile care privesc uh, prestațiile sociale. Și acest lucru afectează statele membre și lucrătorii lor. A devenit uh, uh, celebru ex, uh, exemplul caricatural al turistului pentru prestații sociale în uh, Uniunea Europeană. Ce, a fost, uh, ce este interesant este că jurisprudența curții uh, este codificată în uh, directiva cetățeanului european, care vorbește despre drepturile acestuia. Iar instanța a reacționat la faptul că Parlamentul și Consiliul au reacționat și ne-au pus la dispoziție această directivă, urmărind directiva îndeaproape și profitând de uh, interpretările foarte generoase care s-au dat, uh, ajungem, pentru mine e foarte interesant, la uh, legitimitatea însăși a legitimității jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene care continuă să fie foarte generoasă. În concluzie, aș spune că, în primul rând, pentru mine, Curtea este un agent în crearea de legitimitate pentru Uniunea Europeană. În al doilea rând, instanța, curtea, ascultă criticile legate de legitimitatea propriei jurisprudențe am dat uh, câteva exemple, dar acest uh, lucru este vizibil și în dialogul constant cu uh, curțile constituționale naționale. În al treilea rând, unele dintre problemele pe care le-am întâlnit sunt de fapt inerente pentru un tratat care de fapt nu ne dă foarte multe detalii și într-o Europa care practic și-a transformat țelurile și destinația. Nu mai este doar vorba de o uniune economică, ci de mult mai mult decât atât. Și o parte din problema legitima, legitimității uh, este că este foarte greu pentru legiuitori sau pentru Parlamentul European să reacționeze în uh, cazuri în care uh, instanța câteodată a mai greșit. E greu de corectat o greșeală de acest fel pentru că durează foarte mult, uh, cum uh, s-a văzut în uh, directiva privind timpul de lucru, fie pentru că lucrurile sunt foarte, foarte complexe, după cum s-a văzut cu directiva privind Uh, libera circulație. Am uitat să vă spun, spune doamna președinte, că întâlnirile noastre sunt transmise pe internet, așa că nu e nicio problemă. Și acum îi dau cuvântul lui George. Mulțumesc. Mă bucur să vă avem aici. Mă bucur să vă revăd, domnule profesor. A fost foarte interesantă întâlnirea pe care am avut-o în Canada. Și nu vreau decât să spun câteva cuvinte acum. Când m-am întors din Canada, cred, aveam uh, multe informații despre această temă a legitimității și cred că aveam o foarte mare încredere. Uh, am văzut uh, acolo o foarte mare încredere în instituții nici în Estonia nu stăm prea rău, e un caz pe care îl cunosc mai bine, dar dacă ne uităm la problema legitimității și legalității, cred că este un cred că uh, trebuie să ținem cont de mai multe uh, lucruri. Um, unele dintre ele derivă din ceea ce spuneați uh, și anume și cum spunea și domnul profesor Sloventa. Există, sau e o tensiune între legislativ și judiciar. Sau și ambele au o sarcină de corectare și ambele, adică partea judiciară se confruntă cu probleme de interpretare. Legiuitorul poate să creeze legislație și să o pună uh, în operă, dar ideea este cum navigăm zonele gri. Este una din problemele care mă preocupă, fiindcă lucrurile sunt dinamice. Ceea ce era acceptabil în, uh, prin anii 20 nu mai este acceptabil acum, evident. Și o a doua întrebare Asta a fost a doua întrebare, de fapt. Acum a treia. Ce rol a jucat din experiența dumneavoastră autolimitarea, autocontrol, autolimitarea din partea legiuitorului, autolimitarea din partea uh, puterii judecătorești Sigur că uh, există retroactivitate și dacă justiția funcționează, lucrurile sunt uh, corectabile. Acum discutăm despre inițiativa cetățenească europeană. Chiar în cursul uh, dimineții s-a aprobat cu o majoritate care m-a impresionat această inițiativă. Vom vedea ce se va alege de ea. Eu sunt uh, raportor pe această problemă, așa că o să urmăresc, bineînțeles, dezbaterile. Dar nu știu dacă sunteți uh, la curent, dar dacă sunteți, chiar aș vrea să știu care ce, adică ce rol ar avea o um, instanță suprajudiciară? Uh, corectați-mă dacă greșesc, dar am observat că la anumite nivele există un impact uh, de la nivel european peste nivelul național, dar uneori uh, această superimpoziție uh, este acceptată și chiar dorită. Apoi, Uh, posibilul conflict dintre identitatea constituțională dintr-un stat membru, să spunem Luxemburg, de fapt Strasburg e mai e și mai probabil. Dacă aș vrea să vă gândiți uh, puțin, probabil nu, nu citiți în ungurește. Dar e un interviu foarte interesant. A fost publicat mai devreme anul acesta cu președintele Curții Constituționale Maghiare, care spune că această instanță este deasupra tuturor celorlalte puteri, adică celor trei puteri democratice. Și aș vrea să știu dacă vi se pare interesant acest lucru. Poate ar merita atenția noastră. Există o serie îndelungată de uh, interviuri cu judecătorii Curții Constituționale din Ungaria. Mi s-a părut foarte interesantă. Acum, cu problema rectificării, mie mi se pare că niciodată nu este ușor, nimănui nu-i place să recunoască că a greșit. Ar fi poate fezabil că, sigur, în, într-o jurisdicție oarecare ia timp, dar este oare posibil să se rectifice o decizie greșită luată fie de legislativ, fie de puterea judecătorească. Pentru că aici mai sunt niște factori care intervin. Rectificarea poate fi făcută mai complicată de puterea de partid, de presiunea politică și în acel moment nu mai știm exact care este echilibrul sau dezechilibrul pentru că intervine gălăgia de la nivel politic. Vă dau din nou exemplul Ungariei. Curtea Constituțională a fost uh, înființată imediat după căderea comunismului și a uh, a avut o carieră foarte activă la acel început, uh, utilizând acel concept al Constituției invizibile. Când uh, Fidesz a venit la putere în 2010, au fost un pas înapoi um, acest concept n-a mai primat în preocupările legiuitorilor și chiar a fost contestat. Uh, sigur că acest lucru a fost atacat de către opoziție, dar noul tip, noua Constituție totuși a trecut. Aș vrea să știu ce părere aveți despre acest lucru. Iolainen, spune doamna președinte. Yeah, zur Abwechslung. Pentru a, a anima puțin discuția, o să folosesc altă limbă. Înțelegeți limba germană?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 Intervenție fără microfon a domnului Leinen. Sorry, uh, herzlich willkommen. Bine ați venit. Bun venit domnului Newman și invitațiilor celorlalți doi invitați. Îmi aduc și eu aminte cu mare plăcere de vizita pe care am avut-o în Canada. Am văzut că există interpretare și în Parlamentul uh, de acolo. Acolo cred că se folosesc două limbi, la noi 24. Canada și Uniunea Europeană nu știu dacă este posibilă o comparație, dar este vorba de o structură uh, federalistă care au o structură federală, oricum are propria dinamică și propriile probleme și vă dau dreptate. Aceste structuri federale trăiesc uh, de pe urma respectării legii, de pe urma statului de drept și am discutat în Parlamentul European ce înseamnă statul de drept. Și colegul nostru Șeflin, prin experiența sa din Ungaria, ne-a spus că statul de drept nu este precis definit, pentru că există interpretări diferite. Este o dezbatere și am purtat această dezbatere. Ce înseamnă statul de drept? Și știu că și la Alberta și în Quebec se discută ce se face, ce decizii se iau în Ottawa și cred că am avea nevoie de o definiție a statului de drept, pentru că dacă nu, nu discutăm în aceeași termeni și nu ne putem înțelege. Și este important ceea ce a spus și dumneavoastră, o cultură a, comp- a compromisurilor. Nu putem coexista exista într-o structură uh, Um, federală dacă avem o atitudine fundamentalistă, dacă toată lumea dorește să aibă întotdeauna uh, dreptate. Din păcate, uh, în zilele noastre, fundamentalismul este în marș, toleranța uh, în retragere și în acest context cred că trebuie să ne gândim cum putem să păstrăm această cultură a toleranței. Al treilea punct adresat dumneavoastră, v-ați referit la faptul că uh, Ordinea constituțională este valabilă pentru toate um, nivelurile din Canada. În, în cazul dumneavoastră era vorba de Quebec. Există în, în Europa câteva regiuni interesante, Scoția, Catalonia, cred că ar exista și altele care ar putea fi enumerate și aș dori să vă întreb ce se întâmplă cu acestea. A patra întrebare, legată tot de Canada. Aveți și dumneavoastră acolo această problemă a crizei de uh, legitimitate conform căreia în uh, Quebec trăiesc, trăiesc doar elitele și că cetățenii trăiesc uh, undeva la țară. Deci există această problemă a elitelor urbane uh, îndepărtate prea mult de zonele rurale și cum, puteți să, cum s-ar putea rezolva această dilemă. Și mă adresez acum domnului Plotca, care a mintit câteva puncte interesante. Există această legitimitate dublă în Uniunea Europeană conferită de cetățeni și de către uh, state, legitimitate care poate ajunge și într-o situație de conflict. Uh, guvernele care rezultă se formează în urma unor alegeri, dar sunt determinate și de o situație momentană și pot lua decizii care nu mai reflectă părerea cetățenilor la momentul respectiv. Dacă este să mă uit la ce se întâmplă în Eurobarometru, pot să văd că în toate țările cetățenile, cetățenii așteaptă tot mai mult din partea Uniunii Europene. Pe de altă parte, există state care au guverne care doresc să restrângă competențele Uniunii Europene. Deci există acest conflict al legitimitate, generat de o legitimitate dublă. Cetățenii doresc tot mai mult din partea Uniunii Europene și guvernele lor în același timp uh, doresc să restrângă competențele Uniunii Europene. Cunoaștem foarte bine această situație. Și există o legătură cu cealaltă teza dumneavoastră, domnule Plotca, și anume că legitimitatea se regăsește pe plan național, în parlamentele naționale. Foarte bine, acolo unde există competență pentru statele membre, parlamentele naționale au o legitimitate și um, tribunal, Curtea Constituțională Uh, germană, pe, pe, bună, pe bună dreptate, s-a referit la, uh, cum, la dreptul de control care revine parlamentelor naționale, pentru că nu toate par- parlamentele naționale își controlează și își respectă proprii, uh, propriile uh, guverne. Pe de altă parte, există cetățenia europeană. Noi, eurodeputații, nu ne reprezentăm țările de origine, ci suntem uh, reprezentanți ai tuturor cetățenilor europeni. În tratatul de la Lisabona se spune că eurodeputații reprezintă toți cei 500 de milioane de uh, alegători europeni. Deci nu ne reprezentăm doar propria circumscripție electorală și această dihotomie există într-adevăr și uneori ne creează probleme. V-ați referit și dumneavoastră la faptul că este nevoie să implicăm mai mult cetățenii și uh, inițiativa cetățenească europeană este un element care poate îmbunătăți uh, implicarea cetățenilor, însă nu este, nu este suficient. Cred că o soluție nu poate fi reprezentată de referendumuri. Poate este posibil în Elveția, însă pe plan european este posibil uneori, însă mm, mi-aș dori să văd un referendum la nivelul întregii Unii Europene, însă nu uh, pe plan național, pentru că nu se răspunde cu ocazia respectivă întrebării uh, concrete din referendumul respectiv, ci se reacționează la situația politică de la momentul respectiv. Deci care ar fi alte posibilități de participare a cetățenilor? Doamna, doamna, doamna Spaventa, la Luxemburg, uh, Germania a criticat Curtea Europeană de, de Justiție privind deciziile legate de zona euro și președintele Cej a spus că nu există o sentință greșită. O sentință luată este întotdeauna corectă. Cu toate acestea, cred că aveți, uh, aveți dreptate și mi-aduc aminte foarte bine uh, președintele uh, Elen a spus, am uitat cum îl cheamă, a spus, a spus că nu sunt de acord cu sentința respectivă, însă sentințele noastre nu sunt uh, greșite. Nu există sentință uh, Cu toate acestea, trebuie să înțelegem că aceste sentințe fac parte dintr-un proces politic, uh, social și nu se pot pronunța permanent sentințe care contravin uh, tendințelor din societate. Înțeleg și eu că Tribunalul de la Curtea Europeană de Justiție este uh, împiedicat de tratatele existente, pentru că nucleul Uniunii Europene este piața internă, care înseamnă reprezintă liberalizarea și dereglementarea. Și așa cum a spus și dumneavoastră, foarte probabil am avea nevoie de un tratat mai bun, pentru că tratatul uh, prevede uh, libertăți uh, economice și mai puține elemente sociale și după uh, marea extindere, divergențele sociale s-au aprofundat uh, foarte mult. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentări. În numele liberalilor, uh, Maite. Lartamienen. Mulțumesc. O să vorbesc și eu limba maternă, una dintre ele. Mai din vreau să vă spun că aceste prezentări au fost extraordinare. Și, um, și uh, foarte um, și stârnesc foarte multe comentarii, după cum s-a și văzut. Vreau să mă să adaug ceva la cele spuse de dumneavoastră, ceea ce e foarte interesant. E vorba de legalitatea și legitimitatea din cercuri virtuoase. Să ne gândim deci la momente politice care nu sunt toxice. Totuși, dumneavoastră ne vorbiți acum, nouă, într-un moment, așa cum a spus Iolainen, în care se manifestă fundamentalismul, identitățile național-populiste otrăvite, care pot să pună sub semnul întrebării chiar și valori fundamentale cum ar fi libertatea justiției, egalitatea și pluralismul politic. Bineînțeles, poate exista o majoritate socială într-un anumit moment, într-un anumit mediu, care să stabilească că nu dorește libertate pentru toți concetățenii săi, că nu dorește că nu dorește justiție, egalitate pentru toate grupurile, sau că pluralismul politic uh, poate să fie astfel de man- manipulat atât de rău încât aproape să nu mai existe. Trăim vremuri de mari transformări sociale și din punct de vedere al structurilor informatice, de informare, de comunicare, care permit uh, manipulări masive rapide, unde legitimitatea poate să fie folosită tocmai în scopul de a ataca principiile democratice. Dumneavoastră ne-ați vorbit despre cercuri virtuoase, despre termeni virtuoși pe care le împărtășim, dar vremurile prin care trecem ne pot uh, scoate la iveală unele lucruri total diferite. Și ca să vă spun ceva despre această săptămână sau zilele astea, am avut un ministru într-un stat european care a vorbit despre, a făcut declarații despre cenzurarea unei părți a populației, unor grupuri a populației. Și a spus că nu poate să-i expulzeze, dar acești oameni au devenit uh, ținta lip, uh, despuierii de legitimitate și de drepturi. Asta, bine, dumneavoastră, cum bine ați spus, clubul european este voluntar și dacă există amenințări, se poate pune capăt sau dacă cuiva nu-i place, poate să plece. Dar, apoi, există probleme economice, de încredere socială și așa mai departe. Ne oprim aici. Dar astea sunt vremurile prin care trecem. Uh, și dumneavoastră ați spus la punct un lucru foarte interesant pe care îl vom analiza, bineînțeles, dar în aceste vremuri tumultoase ar trebui să ne gândim la manipularea legitimității, legitimizării putrede, toxice. Eu vin din Spania, nu vreau să vorbesc de Catalonia, dar victimizarea celor, mă rog, unei părți care vorbește despre legitimitatea din Catalonia nu are nicio legătură cu realitatea. de Oameni care au fost uh, care au fost urmăriți uh, și vreau să vă întreb ce uh, linii de anchetă aveți dumneavoastră? Ați putea, evol, uh, ați putea dezvolta pentru uh, a înțelege și pentru a soluționa poate aceste probleme ale vremurilor cu care, pe care trecem. Doamna președinte, vreau să adaug și o întrebare și să, să revin la început, când a vorbit domnul Șeflin despre nivelul de încredere din uh, instituțiile publice din Canada. Noi avem uh, un alt nivel de încredere în Europa, în instituțiile publice. Iar întrebarea mea este cum ați clădit această încredere în instituțiile publice? Se poate face ceva la nivel politic ă, sau vine din tradiție istorică, din legitimitatea și legalitatea care are nevoie de un anumit timp, de a dura un anumit timp pentru a crea această încredere. Și în Europa situația este următoarea sondajele ne arată că încrederea cetățenilor în instituțiile europene este mai mare decât încrederea pe care o au în instituțiile naționale. Dar ce spuneați dumneavoastră, mai ce a spus domnul Plot, e foarte important că legitimitatea la nivel european sau legitimitatea nivelului european în percepția opiniei publice este sub nivelul național. Deci asta se bat cap în cap Aș vrea să știu ce părere aveți dumneavoastră despre asta. Și a doua întrebare este următoarea. Spuneați că legitimitatea la nivel european sau e, legitimitatea europeană vine de pe urma implicării cetățenilor în procesul decizional. Suntem de aceeași părere. Iată de ce noi luptăm pentru îmbunătățirea inițiativei cetățenești europene și totuși legitimitatea la nivel național nu vine din implicarea cetățenilor în procesul decizional. De ce să considerăm atunci că la nivel european trebuie să dorești o implicare directă a cetățenilor pentru a clădi această încredere și legitimitate? <coughs> Lucrurile, cum spuneam, se bat cap în cap. Nu cunosc răspunsul la aceste întrebări. Vă dau cuvântul. Aveți timp, berechet și vă rog să ne răspundeți în ordinea care doriți dumneavoastră you're welcome, Mr. Newman. Yes. Well, thank you very much, um, all of you for your Vă mulțumesc tuturor pentru întrebările pe care mi le-ați adresat, care sunt uh, concentrate pe... O să mă concentrez pe aspectele cheie. Nu au fost întrebări cu caracter de platitudini și mă bucură că există întrebări atât de interesante. Cred că primele întrebări care mi-au fost primele întrebări mi-au fost adresată adresate mie și acum o să încerc să-mi descifrez uh, propriile notițe. Prima din, dintre ele. Constatarea faptului că ați recunoscut că ocazia vizitei din uh, Canada, un nivel uh, ridicat de încredere în instituțiile publice. Într-adevăr, aceasta este impresia generală. Instituțiile din Canada se bucură în mod repetat de un nivel uh, mare de încredere și cea mai instituția în care există cel mai mare nivel de încredere este um, Curtea Supremă aceasta se bucură de cea mai mare încredere în sondajele de opinie efectuate, în mod repetat. Și acest lucru se explică prin faptul că această instanță este asociată cu elaborarea unei jurisprudențe care, în mare, a interpretat uh, Carta Drepturilor Fundamentale și Libertăților Fundamentale într-un mod uh, foarte uh, uh liberal, mai mult decât uh, legea adoptată de Parlamentul canadian, Carta canadiană a drepturilor și libertăților fundamentale în caracter constituțional. Nu toate instituțiile noastre se descurcă la fel de bine. Înaintea vizitei dumneavoastră, cred că Senatul se bucura de un grad foarte redus, dacă nu chiar record, de încredere din partea opiniei publice, datorită mai multor scandaluri privind cheltuielile Uh, privind anumiți uh, senatori care, pe bună dreptate sau nu, au fost criticați, au avut loc și câteva suspendări a unor senatori și principalele preocupări legate de senatul nostru din Canada se uh, referă la faptul că senatul nostru este unul din puținele camere reprezentative din care fac parte persoane care nu au fost alese în mod direct au existat uh, tentative din partea guvernelor anterioare nu de a alege uh, senatorii în mod direct, pentru că acest lucru ar însemna o transformare profundă constituțională, dar cel puțin de a avea un proces de consultare opiniei publice pentru a se asigura că cei care sunt numiți în Senat reflectă voința opiniei publice. Și în același timp, uh, mandatul Senatului, care durează aproape pe, pe, pentru întreaga viață. Un senator se uh, poate pensiona la vârsta de 75 de ani uh, și un senator poate fi numit uh, când împlinește 35 de ani. Chiar dacă nu cunosc pe nimeni care să fi numit de la o vârstă atât de, de, de tânără. Deci s-a încercat uh, modificarea și mandatului și această modificare a fost percepută ca fiind uh, profundă. Și Curtea, Curtea Supremă s-a, s-a, pro, s-a pronunțat și în avizul său a, s-a referit la uh, care trebuia să fie rolul uh, Senatului, că nu trebuia să fie un rival permanent al uh, Camerei Reprezentanților uh, pentru a crea un blocaj permanent, ci trebuia să funcționeze ca un organism complementar în procesul de legiferare. Și acest lucru a dus la o îmbunătățire a percepției Senatului în ochii opiniei publice, și guvernul actual, uh, condus de domnul Trudeau, cel tânăr, eu cel puțin îmi aduc aminte de vremurile în care tatăl uh, domnului uh, Justin Trudeau era prim-ministru. Deci guvernul actual a propus un sistem în, în care să existe un uh, organism care să formuleze propuneri inde- independente, recomandând anumit, anumite persoane guver- guvernului uh, deci o să avem un organism care va fi uh, mai independent în procesul uh, de legiferare și rămâne să vedem cum se vor desfășura lucrurile. Cred că această încredere se explică și în uh, respectarea de către societatea canadiană în general a legii. Nu suntem uh, o societate cu caracter uh, revoluționar, avem o mare parte o mare parte din uh, cultura politică britanică a continuat în Canada, însă lucrurile încep să se schimbe și ca urmare a influenței mass media americane și a influenței discursurilor populiste care vin din Statele Unite ale, Ameri- ale Americii și de asemenea datorită axării noi mass media pe persoane, pe prim-ministru și nu neapărat pe întregul uh, guvern, pe toți membrii cabinetului. Aceștia sunt factori uh, importanți de asemenea. Când vine vorba de tensiunile între ramura legislativă și instanțe, nu știu dacă cunoașteți această metaforă, nu prea sunt de acord cu ea. Uh, cred că instanțele și legiuitorii trebuie să se, află, să se afle într-un dialog din punctul de vedere al punerii aplicare a dreptului constituțional. Uh, poate pentru mine mi se pare că este vorba mai degrabă de un uh, monolog din punctul de vedere al rezultatelor finale. Dar există câteva clauze care pentru noi ar reprezenta opțiunea uh, atomică prin care uh, legiuitorii ar putea ignora, uh, rescrie in, uh, o sentință luată de, de un uh, tribunal, însă acest lucru nu a fost invocat niciodată la nivel federal, tocmai datorită popularității Curții Supreme și popularității uh, Cartei Drepturilor și Libertăților Fundamentale. Această metaforă a dialogului uh, care a fost creată de Peter Hogg, un expert în drept constituțional pe care, care este respectat. intră în, în conflict puțin cu conceptul uh, tradițional al uh, instanțelor ca gardiene ale Constituției. și acest lucru are un rol și în contextul discutării principiilor uh, statului de drept în legătură cu, cu statul de drept și nu cunosc prea... Mm, pot citi destul de bine în, uh, în limba germană, însă când vine vorba de a folosi în mod activ uh, limba germană, pot să-mi dau seama, pot să spun că este o cameră este liberă și așa mai departe, dar uh, Revenind la statul de drept, ați menționat faptul că suntem, Canada are un sistem federal și că, dintr-un anumit punct de vedere, și Uniunea Europeană are un caracter federal. Statul de drept și definiția sa. Există interpretări foarte liberale a statului de drept, mai ales în uh, lumea academică britanică din uh, ultimii 20-30 de ani. Cartea lui Tom Bingens uh, privind statul de drept un judecător foarte apreciat de asemenea. Și există și un alt autor care a scris un uh, tratat uh, foarte bine primit de lumea academică privind uh, interpretarea liberală a statului de drept. Sunt versiuni ale statului de drept care încearcă să completeze un portret constituțional în lipsa unui cadru uh, bine definit constituțional, astfel încât statul de drept în aceste situații acoperă, uh, ocupă lacunele uh, existente în lipsa unor principii profunde constituționale. Retorica în jurul statului de drept devine mai degrabă o retorică uh, a unui uh, bun stat de drept, ce înseamnă drept și așa mai departe. Însă nu întotdeauna se poate purta această dezbatere datorită relațiilor între statul de drept și principiile și uh, relații între statul de drept și principiile democratice. Ne așteptăm ca instituțiile democratice să funcționeze într-un mod rațional. Acest lucru nu se întâmplă întotdeauna, deci există uh, chestiuni care trebuie clarificate când vine vorba da, dacă statul de drept poate fi modul dacă legile adoptate cu care nu sunt de acord ar trebui să fie abrogate sau nu. Deci există garanții constituționale din acest punct de vedere. Și compromisul și cultura compromisului discutăm această cultură a, a compromisului în uh, Canada de la 1867, există preocupări în legătură cu faptul dacă, dacă compromisul totdeauna este posibil. Cu cât transparența este mai mare, cu atât tendința de a ajunge la de a face, de a purta negocieri în spatele, uh, spatele ușilor închise se, se reduce și astfel posibilitatea de a, de a obține compromisuri se reduce. Ceea ce îngreunează găsirea unui consens. Însă consensul, consensul și compromisul sunt valori în sistemul nostru. Faptul că legi, procesul de legiferare din uh, Canada permite exprimarea unor opinii diferite și contrare. Este de, este de asemenea important. Știm care este situația provinciei Quebec, dar provincia Quebec participă la dezbaterea pe plan național și în plus, există un anumit nivel nu de cooptare, dar de relații sociale, de a avea contacte cu oameni care au o perspectivă politică diferită. Sunt chestiuni utile pentru găsirea în timp a unor compromisuri, pentru că oamenii nu doar că fac al, uh, alianțe, dar au un schimb de opinii. Apoi, problema legitimității și părerea conform căreia elitele ne, dom- ne domină societățile. Nu este o problemă această percepție, în, această percepție în Canada, pentru că noi în continuare considerăm că societatea noastră este mobilă din punctul de vedere al posibilității de, posibilității de a um, îți îmbunătăți statutul social, meritocrația în continuare este importantă, nu există percepția că totul este controlat de forțe uh, puternice și bogate din afara sistemului politic. Există această idee. Dacă dorești să schimbi ceva, trebuie să te uh, implici în uh, politică, să devii activ, să critici sistemul prin intermediul științelor politice să devii uh, un jurist sau un judecător și așa mai departe. Deci există posibilitatea de a avansa în societate, de a ajunge în poziții uh, influente, ceea ce ajută la îngrădirea acestor preocupări vis-a-vis -vis de existența unei uh, elite um, care limitează accesul la putere pentru ceilalți. Există modificări ale ciclului electoral, de exemplu. Există și transformări generaționale și nu cred că generația tânără este atât de înstrăinată încât uh, ar simți că nu are un loc anume în, uh, în uh, societate. Există într-adevăr această tendință în rândul tinerilor de a nu participa la fel de mult la alegeri, în comparație cu cei care știu cât de greu și cât de mult trebuie să lupți pentru a obține alegeri libere. Deci există eforturi și depunem eforturi și în acest sens. Ați menționat de asemenea fenomenul cu care ne confruntăm dincolo de cercurile noastre virtuoase legate de noile tehnologii, la ce se întâmplă pe dark web și cum putem răspunde tuturor acestor provocări. Suntem pur și simplu niște martori uh, care nu pot uh, influența noile evoluții tehnologice Cred că este o problemă importantă pe care o observăm în sistemul nostru educațional. Profesorii nu sunt, uh, nu merg la școală pentru a distra copiii, ci trebuie să predea anumite chestiuni și nu pot să folos, nu pot să folosească metodele de învățământ, se pot uh, reduce la tweet-uri și trebuie să explicăm că este nevoie și de un grad de disciplină în procesul de învățare. Ehm, multe dintre aceste probleme s-ar putea să se rezolve de la sine prin faptul că vor ieși uh, nu vor mai fi la modă, deci nu cred că trebuie să dăm o importanță prea mare acestui fenomen al digitalizării în acest sens. Cred că pe termen lung, cum se spune, adevărul va ieși la iveală și uh, o, putem avea o abordare clasică a edu- pentru educație, pentru a transmite valorile fundamentale necesare societății noastre. În ceea ce privește victimizarea, v-ați referit la Catalonia și că nu doriți să, discuta, să discutați acest subiect. Eu cred că ar trebui să-l discutăm. Au, au ajuns ecouri uh, și în, uh, și în Canada, am menționat referendumul de secesiune al Quebecului, am scris o mică, o mică carte și în limba engleză cu experiența mea privind acest referendum și într-un uh, caz în justiție, mă ocup în continuare de consecințele uh, modul în care au răspuns uh, legiuitorii din Quebec uh, unei legi dedicate referendumului de secesiune a acestei provincii în legătură cu posibilitatea negocierii pe viitor a secesiunii unei provincii din această federație. Însă, în general, în acest moment există un sprijin redus pentru aceste acțiuni secesioniste. Se exercită în continuare presiuni în acest sens de anumiți actori, însă mm, suntem departe de nivelul de criză în care ne aflam la sfârșitul anilor 90. Uh, și revenind la ultima întrebare, nu știu dacă am putut să vă ofer uh, răspunsuri complete, sper că și colegii își vor aduce propriile contribuții în acest sens. Cum reușim să construim această încredere în instituțiile publice? Dând un exemplu, în primul rând. Trebuie să, să respectăm standarde de integritate și de angajament în fața instituțiilor pentru care muncim și în fața opiniei publice în general, astfel încât să, astfel încât să inspirăm uh, cetățenii să conferim uh, demnitate instituțiilor pentru care, pentru care uh, muncim nu înseamnă doar că participăm la dezbaterile politice, dar din punct, respectând uh, valorile fundamentale ale unei instituții, revenind la valorile fundamentale, la chestiunile uh, fundamentale și cred că o parte a, a invitației, în, în invitația care ne-a fost adresată de a participa la această audiere sunt uh, menționate valorile fundamentale, structurile fundamentale ale, unei uniuni. Uh, ce anume, din punct de vedere structural, formează arhitectura de bază a unei uniuni care trebuie să fie păstrată și consolidată. Și care sunt straturile, într-un fel straturile administrative care păreau a fi o idee bună la momentul fondator, dar uh, în timp au complicat lucrurile astfel încât comunicarea mesajului inițial nu mai funcționează la fel de bine. De asemenea, când vine vorba de construirea și păstrarea încrederii, trebuie să evităm, dacă este posibil, scandaluri de corupție, să nu uităm că avem de-a face cu instituții create de, de oameni și că avem de-a face cu oameni. De asemenea, cinismul ar trebui să fie evitat în discursul public. Să evităm această idee că lucrurile nu se vor uh, schimba niciodată, că oricum ne pierdem timpul este o atitudine cinică care afectează în mod negativ instituțiile publice. Să înțelegem că este vorba de instituții pe care le-am creat pe plan internațional, pe plan european, pentru a evita anumite conflicte pe care unii dintre noi suntem suficient de în vârstă pentru a ni le aminti, cel puțin uh, această amintiri ne a fost transmisă de generația părinților noștri și avem nevoie de posibilitatea de a rezolva problemele dintre noi fără a recurge la forță. Welcome. Wenn es in Ordnung ist, würde ich dem Beispiel von Herrn Leinen. dacă este în ordine, o să continui în uh, limba germană pentru a îmbunătăți diversitatea lingvistică din această reuniune. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări care uh, insistă și relefiază o serie de puncte importante. Prima întrebare a fost cât de legitim este procesul supranațional de decizie pe plan european. Poate răspunsul meu vă va dezamăgi, nu vă pot oferi un răspuns cantitativ, însă din punct de vedere academic se pune întrebarea cum putem măsura legitimitatea și în acest sens eu aș uh, argumenta că trebuie să avem în vedere trei dimensiuni. Una din dimensiuni în uh, prezentarea mea am prezentat-o, am prezentat ca fiind uh, necesară, dar nu suficientă, și anume legalitatea și respectarea drept, normelor constituționale adoptate. A doua dimensiune pe care aș numi-o ar fi una cu caracter normativ, uh, Prima se leagă mai degrabă de, de o perspectivă juridică, a doua are un caracter mai degrabă uh, filozofic, care sunt normele uh, adoptate și o decizie este legitimă dacă respectă normele generale acceptate. A treia dimensiune este o perspectivă sociologică sau uh, social-politică și continuându-l pe Max Weber, putem să ne întrebăm în ce măsură uh, cetățenii consideră și acceptă un, un uh, sistem politic. Dacă este să ne uităm la Uniunea Europeană, din punctul de vedere al primei dimensiuni al uh, legalității, eu aș uh, argumenta că tocmai aici rezidă un punct foarte al Uniunii Europene și doamna președinte s-a referit la această contradicție între o credință relativ, o convingere relativ relativ redusă în legitimitatea Uniunii Europene, în același timp uh, care coexistă în același timp cu o încredere mare în instituțiile Uniunii Europene și o reducere a încrederii în instituțiile politice naționale. Eu aș spune că această situație poate fi uh, privită ca un uh, indicator al faptului că legitimitatea sistemului politic european se bucură de valori destul de ridicate și eforturile uh, Uh, de transparență în instituțiile europene sunt percepute de opinia publică spre deosebire ce se întâmplă în statele naționale. Din punctul de vedere al dimensiunii normative, al această chestiune a, norm, a, no, a valorilor, normelor în com, a, uh, convenite în, în comun. Doamna Spaventa s-a referit la faptul că norma, normele privind drepturile omului sunt percepute în, în mod pozitiv uh, în același timp când vine vorba de drepturile sociale și aici dimensiunea normativă, aici dimensiunea normativă conține câteva elemente critice din punctul de vedere al faptului că tratatele europene tind să susțină mai degrabă dereglementarea și liberalizarea. Poate este un factor care ar putea explica uh, reducerea legitimității deciziilor europene. A treia dimensiune importantă pentru mine, acceptarea de către cetățeni și am încercat să argumentez în acest sens și în prezentarea mea. Polit- uh, sistemele politice naționale sunt percepute ca fiind cumva naturale. Statul național niciodată nu este pus sub semnul întrebării. Pe de altă parte, Uniunea Europeană, ca, un nou, ca o nouă construcție, este, trebuie, să, trebuie să facă față permanent uh, faptului că este pusă sub semnul, uh, sub semnul întrebării. Uh, pe de altă parte, pe plan european se stabilește un standard care nu este, nu este respectat de statele naționale. În același timp, este criticată Uniunea Europeană, pe când pentru statele naționale, în statele naționale sunt acceptate lucruri care mult mai natural un exemplu. Uh, dreptul de inițiativă al Parlamentului European. Parlamentul European nu ar fi un adevărat parlament pentru că nu deține un drept uh, de inițiativă. Uh, dacă este să ne uităm de unde vin inițiativele legislative în Germania. 80% din inițiativele legislative din Germania vin din partea guvernului este o temă centrală de discuție pe plan european și nu este o temă prea discutată pe plan național. Ulrich Beck s-a, a, a desemnat această situație ca fiind un, o, o metodologie naționalistă. Uniunea Europeană este uh, măsurată cu standarde uh, de state, state naționale care nu sunt uh, potrivite pentru că dacă s-ar folosi același, uh, același standard pe plan național, lucrurile uh, nu, nu ar fi la fel de clare nici pe plan național. Apoi, patriot, patriotismul constituțional. Cum am putea să creăm o, identitatea, o identitate cetățenească care să nu se mai bazeze pe identitatea, pe identitatea națională? Există o legătură cu această întrebare. Cum putem să creăm un, o acceptare uh, care nu mai pune sub semnul întrebării Uniunea Europeană, astfel încât Uniunea Europeană să fie nevoită să se uh, autojustifice tot timpul, ci să fie acceptată uh, așa cum sunt acceptate uh, statele naționale. acest concept al uh, uh, patriotismului constituțional prin participarea cetățenilor la procesul uh, de- uh, decizional este eliberat de sentimentele afective legate de, pro, de crearea propriei identități naționale, așa cum se descria pentru de Benedict Anderson pentru statele europene de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, ceea ce merge puțin în direcția recomandării mele de a da un, cu- da un cuvânt mai mare de spus cetățenilor în procesul decizional european. Există o legătură cu, și cu întrebarea cum putem să implicăm mai concret pe cetățeni. M-am bucurat să aud că inițiativa cetățenească europeană a făcut uh, pași uh, importanți uh, înainte astăzi este una din modalitățile de care dispunem pentru că există un alt grad de așteptare în rândul cetățenilor europeni. Există mulți cetățeni care nu sunt dispuși să se angajeze pe termen lung în organizația, ale, organizația ale societății civile. Mulți cetățeni doresc să se implice pe o perioadă scurtă de timp pe anumite proiecte și, din acest punct de vedere, inițiativa cetățenească europeană răspunde tocmai acestei necesități de implicare a cetățenilor pe un termen clar definit de, de, de timp, un termen scurt de timp, pe anumite subiecte importante pentru ei. Un alt domeniu care are un caracter mai degrabă clasic uh, Cred că putem învăța ceva și din forțele politice um, radicale de, uh, de dreapta, care s-au uh, preocupat foarte mult de anumite servicii, oferirea unor servicii sociale, astfel încât, indiferent de orientarea lor politică, au reușit să creeze o apropiere uh, față de cetățeni. Cred că astfel se poate crea un consens uh, democratic și este o chestiune care în ultimele decenii a fost uh, neglijată. Dacă este să mă gândesc că până că în Germania Uh, până la al doilea război mondial, majoritatea partidelor aveau organizații importante în domeniul activităților sportive, în domeniul activităților de agrament, în domeniul activităților educaționale și în Germania, după al doilea război mondial, această, s-a luat conștient această decizie de a, uh, extrage partidele politice din angajamentul lor uh, profund social Uh, în același timp, uh, o altă recomandare pe care aș avea-o ar fi îmbunătățirea acestui angajament uh, social. Pentru că există o mare ofertă din partea organizațiilor din societatea civilă și nu doar partidele ar trebui să se preocupe mai mult să găsească apropierea de, de, de, de cetățeni, ci ar putea exista și alte posibilități, asociații care susțin un anumit uh, scop politic, de exemplu, și acestea sunt importante și acestea ar putea oferi uh, cetățenilor posibilitatea de a participa la procesul uh, decizional. Apoi m-am mai referit la un punct, transparența în Uniunea Europeană este mult mai bună față de situația din anumite state membre. Sunt respectate standarde pe plan european care uh, Uh, depășesc mult ce se întâmplă în anumite state membre. Uniunea Europeană încearcă de asemenea să experimenteze noi forme de, de participare a cetățenilor, diferite uh, forumuri dedicate uh, cetățenilor. Este un domeniu care are în, continuu, în care un caracter experimental, însă cred că ar merita să adunăm mai multe experiențe pentru a ne adânci mai mult în acest domeniu, însă în legătură cu toate cele trei puncte. O mai mare participare în sensul inițiativei cetățenești europene, un rol mai mare pentru diferite organizații um, intermediare sau forumuri dedicate cetățenilor, trebuie să înțelegem că există un risc de excludere, pentru că cercetarea ne, demonst- ne demonstrează cu to- uh, foarte clar că un cerc și mai restrâns de cetățeni cu un nivel înalt de pregătire educațională tinde să participe mai degrabă la asemenea evenimente și cetățenii care nu participă deloc la alegeri nu prea particip sau particip într-un grad mai redus la asemenea evenimente. Deci a treia, com- o, a treia componentă ar fi necesară, ar fi necesitatea întăririi democrației participative în general. Și ca justificare din partea politicii ar trebui să se încerce o europenizare a partidelor uh, politice, astfel încât nu doar eurodeputeții să argumenteze pentru politică europeană, dar și uh, deputații naționali, deputații regionali, dacă există asemenea structuri reprezentative în statele naționale, să să prezinte mai des în contactele pe care le au cu cetățenii, să susțină mai des în contactele pe care le au cu cetățenii politica europeană, să le explice că există domenii importante uh, pe plan european unde se iau decizii. Apoi, mi-am mai notat un al treilea domeniu de, de întrebări importante. V-ați referit la, defic- la faptul că așteptările cetățenilor sunt mult mai mari față de ce poate uh, livra Europa, dacă este să ne uităm la criza regulamentului de la Dublin, din punctul meu de vedere, este exemplul clasic pentru acest conflict, unde între, com- între competențele decizionale ale Uniunii Europene și uh, resursele disponibile există o discrepanță prea mare. Pe plan european, deciziile s-au împotmolit, sunt blocate pentru că guvernele statelor membre blochează integrarea ulterioară a sistemului bazat pe regulamentul de la Dublin. În același timp, pe plan național, se recurge la discursuri uh, care critică Europa. Deci, planul național blochează deciziile pe plan european. Pe de altă parte, în discursurile uh, pe plan național se dă vina pe Europa pentru blocaj și pentru nerezolvarea crizei. Este tocmai această nepotrivire între, până la urmă, izvorul uh, răspunderii pentru deciziile europene și legitimitatea la care m-am referit și mai doream să fac o clarificare. M-ați înțeles că eu în continuare Uh, pun accentul pe legitimitatea care vine de pe, din partea statelor naționale. Eu pur și simplu am prezentat părerea Curții Constituționale germane. Părerea mea personală ar fi una difer- uh, diferită. Însă, uitându-mă puțin la ceas, poate nu este o idee prea bună să intru în detalii și mă opresc aici. Thank you very much. We are losing. Mulțumesc. Uh, peste patru minute nu o să mai avem interpretare, dar după aceea vorbiți engleză, nu-i așa? Bella. Uh, I have a few questions. Am uh, câteva întrebări și uh, un comentariu ca cetățean. Mi se pare interesant că vorbim despre legalitate și legitimitate, dar uh, nu și despre lucrurile clare, criza euro, uh, și criza economică și legitimitatea atunci a fost pusă sub semnul întrebării. Ca cetățean, bine, mi se pare că asta e o problemă și interesant, nu mi, se, nu mi s-a, n-am fost rugată să vorbesc despre asta, dar așa e mai ușor să se uh, articuleze o versiune a Uniunii Europene cea rea. Am văzut că ce, cu Brexit-ul cât de ușor este să se articuleze o astfel de viziune negativă și cât de greu este să se facă același lucru pentru una pozitivă. Dar asta este un comentariu mai degrabă ca cetățean decât uh, ce mi s-a cerut să vorbesc, despre ce mi s-a cerut să vorbesc aici. Și apoi, ce să facem când curtea se înșală, nu putem modifica tratatele, bineînțeles, și atunci ne bazăm pe tribunalele naționale care să ne trimită nouă cazuri, fiindcă numai așa uh, poate să își dea seama de greșeala de interpretare curte, ceea ce uh, nu s-a întâmplat cu cazul Viking, unde, bine, directivele pot fi amendate, dar este foarte greu. De fiecare dată când hotărăște curtea ceva ce nu place Parlamentului sau Consiliului să ne grăbim să schimbăm legislația. Dar problema este că, și aici nu sunt de acord că tratatul este o conspirație neocapitalistă, Ca tratatul uh, e neutru în ceea ce privește echilibrarea diverselor drepturi, se oferă drepturi pentru libera circulație, dar uh, nu înseamnă că poate să facă mediul de afaceri ce poftește. Acestea sunt, uh, sunt și niște alegeri și alegerile astea trebuie să le ia Curtea Europeană de Justiție, uneori uh, nu neapărat Parlamentul European uh, într-un context democratic în care, în care ne aflăm. S-ar putea să nu se poată face acest lucru deocamdată, să nu avem o discuție serioasă despre ce vrem, fiindcă sunt, se întâmplă mai multe lucruri, așa cum s-a spus. Uh, da, în ceea ce privește comentariul lui Iolainen, Dacă cred că nu mai este un singur caz în care Curtea Constituțională a avut o opinie o opinie contrară, curtea nu, tribunal nu face niciodată nimic ilegal. Ce a făcut tribunalul până acum nu este nici măcar lipsit de legitimitate. Să nu înseamnă că curtea este un actor, este un actor într-un, uh, într-un sistem complex. Și sunt de acord cu Leonard, dar uh, aș putea să, îți, uh, să, vă pre, să vă prezint mai multe cazuri și în ceea ce privește cetățenia și drepturile fundamentale. Warrant, which was very problematic, the German Constitutional Court said <laughs> maybe think again because otherwise we stop following this and the court readjusted. uh, it has uh, again happened in relation to fundamental rights with the Tarico